Bene, noi possiamo cominciare. Cu aceasta cred că putem să începem cu ședința noastră de astăzi. ne așteaptă o dezbatere foarte lungă și interesantă, de aceea cred că este important să profităm de tot timpul care ne-a fost alocat. Ordinea de zi. Aceasta a fost distribuită și dacă nu există obiecții sau dorințe pentru completarea procesului verbal al reuniunii trecute, atunci acesta este adoptat. Astăzi și mâine avem uh, la dispoziție această sală pentru că există probleme cu sala de plenară. Sigur că nu este o sală foarte potrivită, îmi fac griji pentru mâine la votare, însă, din păcate, există probleme cu structura sălii de plenară, de aceea am fost uh, trimiși aici. Interpretarea se face în toate limbile, În ceea ce privește COP18, îl avem pe raportorul din umbră și pe raportorul din partea comisiei noastre și ei au redactat o contribuție a ITRE și a ENVI pentru pregătirea conferinței de la Doha. Această scrisoare va fi adoptată mâine la punctul de pe ordinea de zi solicitări orale, așa cum s-a procedat și anul trecut. Iar mâine vom discuta de asemenea și despre industrie, tot în cadrul unei solicitări cu răspuns oral. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că Arte, canalul de televiziune, ne-a rugat să îi permitem să susțină un seminar pe teme energetice. De aceea, mâine după amiază, în timpul dezbaterii și a raportului Hoyden vor fi uh, aici, în sală, prezenți. Funcționează microfonul meu, da? Se pare că funcționează. Mi s-a părut că nu funcționează microfonul, de aceea îl voi funcționa pe celălalt. Îl voi folosi pe celălalt, îmi cer scuze. Cu aceasta trecem la dezbaterea comună a... care este prevăzută pentru astăzi. Iar în ceea ce privește prima rundă de discuții, doresc să vă amintesc că pentru această dezbatere avem 3 ore la dispoziție, deci până la ora 18 vom putea să ne aplicăm asupra acestei tematici. Apoi, vom putea să intrăm în uh, cât mai multe detalii. Vom uh, structura dezbaterea pe patru blocuri tematice. Primul bloc este cel de care se preocupă Teresa Riera Mandurel, o oră și 20, apoi uh, doamna Carvario, apoi Lambert San Matias și Hankines în final, 20 de minute. Această, acest al doilea schimb de opinii în ceea ce privește amendamentele va, se va aplica asupra amendamentelor celor mai dificile și controversate. De asemenea, și avizele trebuie trecute în revistă. Raportorii din umbre sunt încurajați să îi uh, informeze pe colegi despre discuțiile care sunt în curs de desfășurare și uh, cu referire la compromisuri. 28 noiembrie este data când va avea loc votul în comisie. Cam acestea sunt cuvintele mele introductive. În continuare vor mai sosi deputați. Avem și două vizite din partea invitați ai doamnei Carvalho și ai doamnei Nibler. Iar uh, acum aș dori să-i dau cuvântul pentru 5 minute doamnei Riera Madurel. Bine, pues, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, uh, permítame, poner de... Înainte să ajungem la amendamente, vă rog să-mi permiteți, doamnă președinte, să subliniez cât de bine am colaborat împreună. Un spirit de colaborare care guvernează toate lucrările noastre. Este valabil pentru raportul meu, cât și pentru raportul uh, colegului nostru, domnul Ehler, în ceea ce privește regulile de participare și al doamnei Carvalho. Am găsit o metodă de lucru care ne facilitează să progresăm înainte pentru a avea o poziție puternică a Parlamentului, pentru ca politica de cercetare și inovare să își găsească un sprijin puternic. În ceea ce privește ultimul schimb de opinii, vă pot spune de pe acum că din uh, momentul respectiv, noi am uh, încheiat majoritatea punctelor care au fost aduse în discuție, precum și considerentele. În ceea ce privește articolul 16, putem spune că am înregistrat progrese, este vorba aici despre principiile etice, precum și în ceea ce privește articolul 19, unde este vorba despre uh, ppv uri și uh, orizontul, uh, Horizon 2020, precum și conduita regulile de comportament și de conduită. În ceea ce privește cercetarea uh, finanțată prin Horizon 2020, cred că am găsit o soluție echitabilă și echilibrată și sperăm că Comisia să poată implementa acest principiu. Suntem conștienți, atunci când vorbim despre accesul deschis, că vorbim despre faptul că progresul științific trebuie să fie promovat și accelerat. Însă dorim să obținem și mai multă eficiență pentru banii publici care sunt utilizați. În următoarele zile vom discuta despre bugetul intern al programului. În acest context, doresc să subliniez care este punctul de vedere al grupului nostru parlamentar. Noi suntem de părere că acțiunile Marie Curie ar trebui să beneficieze de mai multe fonduri. Aceasta este o solicitare generală a cercurilor științifice. Grupul meu parlamentar este de părere că acesta este un instrument esențial în ceea ce privește structurarea sistemului de cercetare european și, de asemenea, un alt aspect foarte important pentru uh, extinderea excelenței. Același lucru este valabil și pentru infrastructurile europene, în special pentru e-infrastructure, infrastructurile electronice. Ambele obiective nu au fost uh, suficient de bine subliniate în propunerea Comisiei. În ceea ce privește provocările sociale, există o majoritate care dorește sporirea bugetului uh, provocării numărul 3, energie. Există solicitări în ceea ce privește provocările 6 și 7, capitolele 6 și 7 și de asemenea doresc să subliniez că grupul meu uh, parlamentar dorește mai multă flexibilitate, însă este de, aceeași, de, de asemenea de părere că trebuie să dăm dovadă de multă claritate. În ceea ce privește provocările sociale, nu putem să uh, estimăm anumite fonduri care nu sunt corespunzătoare bugetelor proiectelor. De aceea, beneficiem de uh, instrumentul IMM-urilor care au propriile bugete definite cât se poate de clar. Pornind de la amendamentele existente, cred că există o majoritate care susține poziția noastră în ambele cazuri. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, lucrăm cât se poate de intens pentru a ajunge la un acord bun care să dovedească cât se poate de clar că Parlamentul pune accentul pe inovare și știință. Acestea sunt elementele esențiale pentru a depăși criza, iar noi cu toții suntem convinși că cercetarea și inovația uh, sunt foarte importante pentru consolidarea competitivității și pentru crearea de locuri de muncă. Uniunea Europeană poate și trebuie să găsească produse diferențiate, să aibă servicii uh, croite pe nevoile beneficiarilor. Este foarte important ca creșterea să fie stimulată. Este important să beneficiem de cunoștințe și să creăm servicii și bunuri care să fie îmbunătățite în mod constant, astfel încât să facem față concurenței globale. Acesta este o sursă de bogăție. De aici necesitatea ca autoritățile și instituțiile diferite, mai ales Consiliul să înțeleagă că, în perioade dificile, este nevoie de cercetare și inovare, pe care trebuie să se pună accentul. Acestea reprezintă singurele garanții pentru a asigura progresul. Bugetul nu poate acoperi uh, nu poate elimina sectoare precum educația, cercetarea și inovația, pentru că ele sunt foarte importante pentru concurență, pentru sporirea acesteia și pentru sporirea potențialului nostru. De aceea noi trebuie să transmitem ca Parlament European acest mesaj. La parola... Mulțumesc. Doamna Carvalho are acum cuvântul. Good afternoon, present... Bună ziua, doamna președinte Satori, dragi colegi. Permiteți-mi să încep mulțumind de la tuturor colegilor care au lucrat împreună cu noi în ceea ce privește Horizon 2020. Aș dori să mulțumesc în special doamnei uh, Madurel și domnului Eller pentru deschiderea de care au dat dovadă în discutarea diferitelor rapoarte. După cum bine știți, lucrăm uh, pe marginea diferitelor programe pe marginea programului pe care îl uh, tratez eu, de asemenea programul cadru și regulile de participare, raportul domnului Eller, lucrăm îndeaproape. Aș dori să mulțumesc de asemenea tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor, pentru comentariile constructive și tuturor uh, consilierilor pentru asistența foarte importantă pe care ne-au acordat-o. De asemenea, aș dori să vă ofer o imagine de ansamblu asupra progreselor care au fost înregistrate în ceea ce privește programul specific de punere în aplicare a programului cadru pentru cercetare și inovare Horizon 2020 de la ultima noastră reuniune. În ceea ce privește progresul care a fost realizat până acum, în timp ce lucrăm, în acest moment lucrăm pe marginea amendamentelor de compromis. Avem acest program specific. Înainte fusese înaintate mai multe 900 de amendamente, 27 dintre ele a, am reușit să le reducem pe acestea la 27 de amendamente de compromis. Am făcut eforturi astfel încât să includem cât mai multe sugestii ale colegilor, fără însă să părăsim uh, focusul pe care ar trebui să îl păstreze acest raport, deci fără să ne abatem de la firul principal cele două rapoarte, al meu și al doamnei Mandurel, au fost discutate mereu împreună la aceleași reuniuni de natură tehnică și de asemenea uh, ne gândim să organizăm și reuniunile raportorilor din umbră împreună. Am discutat despre PVP-uri, despre uh, participarea IMM-urilor și aceste reuniuni au fost realizate împreună și cu domnul Eller, care uh, are un raport pe marginea regulilor de participare. Doamna Madurel și cu noi încercăm să construim un punct de vedere puternic, o poziție comună care să exprime punctul de vedere al celor trei rapoarte. Majoritatea punctelor au fost încheiate deja și aș dori să vă atrag atenția referitor la acelea pe marginea cărora încă lucrăm. După cum uh, a spus Tereza mai devreme, în ceea ce privește accesul deschis și publicațiile de cercetare, ne-am apropiat de o formulare finală. După părerea noastră, aceasta va oferi acces deschis pentru publicații într-o manieră riguroasă, durabilă, astfel încât să fie făcută tranziția de la uh, sistemul actual la sistemul de publicare open. Lucrăm în continuare în ceea ce privește la procesul, uh, în ceea ce, la procesul de uh, date open. Încercăm să finalizăm și aici textul și în ceea ce privește uh, datele de cercetare open. De asemenea, discutăm despre regulile de participare și modul de a extinde participarea, de a implica instituțiile mai mici, IMM-urile, universitățile de mai mici dimensiuni și trebuie să vedem care este cel mai bun loc de a le uh, poziționa pe acestea la pilonul 1 sau um, în altă parte. De asemenea, discutăm despre cel mai bun mod de a plasa um, cercetarea, dacă să fie acesta la pilonul 1, excelența să se regăsească aici, sau la pilonul 3, provocările sociale, sau la um, horizontal box. Nu am închis încă discuția referitoare la procentele bugetare, energiile regenerabile, uh, implicarea IMM-urilor, pe marginea acestor puncte încă mai lucrăm, nu suntem în dezacord, dar sunt puncte care mai trebuie să fie încheiate. Și, în final, în ceea ce privește celulele STEM. În continuare, acest punct este deschis. Este un proces în curs de desfășurare. Um, vom păstra um, aceleași puncte care se regăsesc și în cel de-al șaptelea program cadru cu aspectele etice, însă există anumite păreri care sunt exprimate de alte comisii, mai ales de Comisia Jurii, care uh, merg puțin pe altă direcție. Um, premiul pentru Nobel pentru medicină a fost acordat în acest domeniu și iată că acest lucru ne arată că raportul nostru merge pe linia cea bună. Sper că acestea vor fi aspecte care vor fi rezolvate prin uh, avizele acordate de diversele comisii. Cred așadar că am uh, avansat destul de mult, mai sunt anumite puncte care mai trebuie încheiate, însă sper să ajungem la un acord general în ceea ce privește majoritatea temelor. Ultimul punct asupra căruia doresc să atrag atenția, și Tereza a făcut acest lucru, este bugetul. Avem nevoie de un buget adecvat pentru a finanța acest program. Este un program bine structurat, un program ambițios, mult mai ambițios decât cel de-al șaptelea program cadru. Vorbește despre cercetare, inovare, despre competitivitate industrială, inovație, practic toată această arie este acoperită, este un program important pentru creștere, pentru a ajuta Europa să depășească criza. Sperăm că Consiliul va fi de acord cu noi pentru a ne oferi bugetul adecvat pentru acest program. Dacă acest buget va fi redus, atunci va trebui să reconsiderăm poziția Parlamentului European și va trebui să discutăm ce să facem dacă bugetul va fi redus în mod uh, semnificativ de propunerea Consiliului. Grazie la colega Carvalho, la parola al colega. Mulțumesc, doamna Carvalho. Domnul Eller, trei minute. Domnule președinte, doresc să mă alătur și eu cuvintelor de mulțumire exprimate de colegi. Într-adevăr, am lucrat foarte bine. Din punct de vedere politic, înseamnă că Parlamentul acesta se gândește să întrunească o majoritate de două treimi și în felul acesta să aibă o poziție puternică în negocierile cu Comisia și Consiliul. Și cred că acest lucru trebuie accentuat. Câteva puncte care merită să fie exprimate ca și completare în acest timp scurt. Sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitoarele mele și de asemenea doresc să subliniez că propunerea Parlamentului uh, Stairway to Excellence este o propunere foarte importantă, este un semn cât se poate de clar în ceea ce privește participarea, extinderea programului. Am avut o discuție în grupul de lucru unde a fost vorba despre um, fondurile uh, federale. Cred că um, propunerea aceasta trebuie privită cât se poate diferențiat și vom mai discuta pe marginea acestui subiect. Pentru PPE există câteva puncte care um, sunt importante. Primul, cred că suntem cu toții de acord, pentru noi excelența este cel mai important criteriu. În al doilea rând, este nevoie de o linie bugetară cât se poate declară pentru extinderea participării, iar al treilea punct, independența și extinderea prin măsuri uh, menite să susțină IMM-urile. În ultimul rând, crearea de efecte de sinergie prin intermediul fondurilor structurale și subliniez acest lucru este în legătură cu earmarking-ul în ceea ce privește FEDER și uh, măsurile luate pentru inovare și cercetare. Cred că este important să avem uh, două linii de promovare diferite în ceea ce privește aspectele sociale și provocările sociale. Cred că cercetarea în domeniul securității și, de asemenea, științele umaniste trebuie să fie uh, tratate separat. Cred de asemenea că în ceea ce privește cercetarea în domeniul energetic, ar trebui să mai discutăm încă o dată despre catalogul de măsuri. PPE-ul a înaintat o serie de amendamente în ceea ce privește eficiența centralelor deja existente și alte tipuri de energie care trebuie să ducă la o tranziție către o um, eficiență energetică mai bună. Un punct care este foarte important pentru noi este îmbunătățirea participării industriei și IMM-urilor. De aceea am făcut propuneri care sunt consensuale și se referă la consolidarea principiului bottom-up. Noi suntem de părere că acest instrument, care a fost deja menționat, este un instrument ce poate fi folosit pentru tot programul Horizon 2020. Credem că acesta ar trebui să fie completat printr-un fast track către inovare, deci de un instrument uh, corespunzător, astfel încât Horizon 2020 să se transforme cu adevărat într-un program veritabil de inovare. Important pentru mine este de asemenea acordul pe care îl avem, Time to Grant, totul trebuie să meargă mult mai rapid, de asemenea important este, important este acordul în ceea ce privește tehnologia și open calls, apelurile deschise și de asemenea important este ca întregul program să fie uh, cât mai deschis inovării, prietenos cu inovarea, deci să nu stabilim numai niște lucruri, ci să dăm dovadă de oarecare flexibilitate, instrumentele să fie cât mai flexibile. Ultimul punct, implementarea instrumentelor financiare. Despre acestea trebuie să mai discutăm pentru că vorbim despre 20 de miliarde de euro. În principiu salutăm acest buget, dar cred că configurarea, structurarea instrumentului bugetar a rămas în continuare o chestiune deschisă și trebuie discutată în continuare cu Comisia. Mulțumesc! De la signora Hall, prego. Mulțumesc, doamna Hall. Mulțumesc. Mă exprim astăzi în numele domnului Johansen, raportor din, din umbră ALDE, care nu poate fi aici pentru că este la Kyoto într-o delegație STOA. În numele domnului Johansen, mulțumesc celor două raportoare pentru munca și buna co- cooperare de care au dat dovadă. Domnul Johansen este destul de satisfăcut de direcția în care au uh, evoluat negocierile, însă există două puncte care ne îngrijorează la punctul ALDE. În primul rând, se pune accentul pe necesitatea de a pune accentul pe cercetare și inovare. Ne îngrijorează faptul că anumite grupuri politice vor să schimbe accentul programului Orizont 2020 către uh, cercetare precompetitivă. Cred că dacă Vrem să creăm noi oportunități de locuri de muncă și să asigurăm competitivitatea și creșterea durabilă, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, investițiile vor da rezultate. Investițiile sunt la fel de importante ca și cercetarea. În al doilea rând, lărgirea participării. Lărgirea participării geografic este importantă, însă nu trebuie să con- compromitem principiul excelenței, pentru că altfel Orizont 2020 va deveni un program de subvenții. Un alt punct important este că Orizont 2020 nu privește doar excelența în cercetare, ci și excelența în inovare și activități pe piață. Dacă ne uităm la producție, deseori întreaga Europa este implicată în sisteme de contractare și subcontractare. O uh, întreprindere din Slovacia poate să fie dependentă de cercetarea din Germania sau din Suedia și Spania. Trebuie să avem în vedere acest lucru atunci când ne gândim la lărgirea participării. În al treilea rând, problemele societale. Cu un buget deja strâns, aici se, pro- se propune o nouă provocare împărțind uh, problemele și creând o nouă, un nou obiectiv. Însă se pierde astfel uh, accentul pe responsabilitate și se pune accentul pe apărarea civilă și militară. Și consecința, din păcate, va fi că se vor uh, cheltui mai puțin bani pe eficiența energetică și pe acțiuni pentru climă, transport ecologic Uh, care toate fac parte din problema securității. Așadar, vrem să evităm scăderea cheltuielilor pe aceste domenii. Uh, și acestea sunt îngrijorările noastre în mare. Grație. La parola... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lamberts. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi pune accentul pe rapoartele, pe cele două rapoarte. Voi începe prin a face referire la ceea ce a spus uh, colega mea, al cărei nume l-am uitat. Uh, ceea ce a spus despărare. Nu vom avea un buget foarte crescut, însă vorbesc cu tine, Cristian trebuie să, dacă recunoaștem că nu vom avea bugetul de care vom avea nevoie, însă să adăugăm uh, capitole de cheltuieli, mi se pare nebunesc. Văd însă că faci semn că nu. Este vorba aici de bugetele naționale, nu putem să ne constituim într-un sistem de ajustare pentru bugetele naționale, trebuie să avem o uh, apărare europeană și în momentul în care apărarea va fi la nivel european, voi fi pentru un buget pentru apărare. În ceea ce privește inovarea, aș susține ceea ce a spus Fiona. Trebuie să găsim echilibrul corespunzător, pentru că Europa se recunoaște că uh, creează idei, dar nu este recunoscută ca o sursă de profituri în urma acestor inovări. Eu văd aici o serie de instrumente care funcționează bine în domeniul inovării. Instrumentul pentru IMM-uri, facilitățile pentru credite și datorii, care ar trebui să fie uh, să conducă inovarea. Aceste instrumente trebuie să fie finanțate corespunzător și sunt unii dintre noi care ne dorim finanțări foarte, ambițioase pentru instrumentul pentru IMM-uri. Aici vrem să vedem că funcționează inovarea. În ceea ce privește parteneriatele public, public-private și GTI, nu cred că ar trebui să existe niciun GTI în plus. Nu trebuie să găsim nu vom găsi niciun fel de actor implicate în cercetare care să ceară acest instrument. Dacă e să eliminăm un proiect, ar fi acest proiect de finanțare. În parteneriatele public-private vreau să mă asigur că vom avea o susținere pentru un sistem de finanțare care să influențeze investițiile dintre, din partea privată decât să avem aceste lucruri ciudate care sunt parteneriatele public-private. Cred că înainte de a vorbi despre PPP-uri trebuie să explorăm orice alte soluții. În ceea ce privește energia, în 2013 am decis să rez- rezervăm două treimi din bugetul pentru energie, eficiențe energetice și în perioada următoare va trebui să rămânem la această uh, proporție și în orice caz să nu o scădem în ceea ce privește bugetul. Trebuie să așteptăm un buget mai mare, însă dacă nu obținem ceea ce ne dorim, ar trebui să reducem câteva dintre obiective. Trebuie să decidem care sunt prioritățile noastre. Dacă asta înseamnă eliminarea anumitor părți ale proiectelor, haideți să o facem. Mulțumesc, domnul Matias. Doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc colegilor pentru cooperarea pe aceste probleme și abordarea majorității amendamentelor. A fost un exemplu foarte bun de colaborare. De vreme ce nu avem foarte mult timp, aș menționa câteva teme care nu sunt încă închise și în legătură cu care am dorit să dezbatem. În primul rând, trebuie să uh, ajungem la un acord în ceea ce privește accesul deschis. Trebuie să discutăm însă problema datelor. Sunt încrezătoare însă că vom putea aduce o contribuție valoroasă în Parlament și că vom reuși să influențăm lucrurile. În al doilea rând, bugetul. Trebuie să lucrăm cu bugetul propus. Nu putem să spunem că susținem cercetarea și inovarea și în același timp să acceptăm reducerile care se propun. Bugetul trebuie să fie menținut și trebuie să ne luptăm pentru creșterea sa. În al treilea rând, sunt de acord că trebuie să examinăm mai îndeaproape chestiunea parteneriatelor public-private. Sunt de acord cu domnul Lamberts. Trebuie să vorbim despre aceste probleme mai în detaliu. În momentul actual nu pot să votez în favoarea propunerii în forma sa actuală. Majoritatea ideilor pe care le-au propus uh, colegii sunt bune, și în ceea ce mă privește a fost vorba de un proces foarte util. De vreme ce nu avem foarte mult timp, vreau să insist pe ultima mea idee pe care nu am dezbătut-o până acum, din câte știu, în ceea ce privește nivelurile de finanțare, acele faimoase tabele care au fost propuse legate de instituții de cercetare, cum ar fi universitățile și în același timp în legătură cu industria. S-au propus două modele de către domnul Eller în ceea ce privește acțiuni pentru cercetare și dezvoltare și inovare uh, pregătită pentru piață. Am foarte multe dubii în legătură cu uh, modelele care au fost propuse nu aș avea o propunere dacă nu aș avea o problemă dacă colegii resping propunerea mea, însă nu pot să fiu de acord că în primul rând să folosim o rată forfetară în ceea ce privește costul eligibil. Asta înseamnă că cercet- instituțiile de cercetare și universitățile vor fi tratate la fel ca și industria. Mi se pare greșit și nechipzuit acest lucru pentru că operează diferit, au resurse financiare diferite și așa mai departe. În ceea ce privește uh, costurile de pline, nu sunt de acord cu propunerea de 70% pentru cercetarea bazată în universități. 76% ar putea să nu fie un procent care să fie susținut, însă dacă mergem pe această cale, vom îngreuna foarte mult viața centrelor de cercetare din universități aceste uh, centre nu vor putea să angajeze noi cercetători dacă vor primi doar o finanțare limitată. Universitățile vor putea doar să reducă salariile cercetătorilor pe care îi au deja angajați. Dacă suntem serioși cu intenția de a angaja mai mulți cercetători, de a susține cercetarea, trebuie să îmbunătățim uh, această idee. Bun. Are cuvântul acum două minute doamna Jordan, după ce am încheiat prima parte a uh, ședinței noastre. Mulțumesc. Aș dori să răspund la observațiile făcute astăzi. Aș sublinea din nou ceea ce menționez de fiecare dată când vorbim despre Orizont 2020. Consider că programul ar trebui să aibă o distribuire mai egală a fondurilor decât în cel de-al șaptelea program cadru. Prioritatea numărul 1 ar trebui să fie excelența științifică. Cu toate acestea, dacă vrem să existe sinergii, trebuie să fim atenți la anumite probleme, și anume, cercetătorii trebuie să aibă condiții de lucru egale pentru a-și desfășura activitatea. Am două propuneri în acest sens care se regăsesc în amendamente. Prima, ca lucrurile să se reflecte în plățile care sunt făcute în cadrul programelor. Așadar, ar trebui să stabilim sumele ținând cont de standardul de viață și uh, eurodeputații sunt plătiți uh, la fel, însă uh, impozitați diferit de către statele membre. Propunerea numărul 2 este să se țină cont de, eficienț, de criteriul eficienței de cost. Trebuie să avem grijă atunci când îi selecționăm pe evaluatori. Deseori auzim că este greu să se intre în rețeaua uh, cercetătorilor, așadar vrem să garantăm o deschidere mai mare. Susțin ceea ce s-a spus despre simplificare, despre a îmbunătăți uh, proporția dintre pro- proiecte mari și mici și o susținere mai mare pentru IMM-uri. În programul actual, proporția este de 15% și cred că așa ar trebui să și rămână. Munca IMM-urilor se leagă mai mult de industrie decât de universități Așadar, ar trebui să legăm plățile mai degrabă de mm, sumele care sunt potrivite industriei și nu universităților. Am auzit câteva opinii eh, negative în legătură cu Institutul Tehnologic European. Cred că, în schimb, eu cred că ar trebui să-l susținem pentru că este singurul, singura instituție care leagă inovarea, educația și industria. Vă mulțumesc. Domnul Vidal Quadras, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Există un aspect care încă nu a fost abordat de către antevorbitorii mei. Sunt de acord cu doamna Riera. că accesul la cercetare necesită foarte multe informații. Dacă vorbim despre comunicarea informațiilor, este adevărat că am putea să ajungem la rezultate mai rapid dacă informația ar fi diseminată mai rapid, dacă am put- astfel am putea să generăm idei noi, am putea pune bazele unor noi descoperiri. Însă, în același timp, drepturile cercetătorilor trebuie să fie protejate, efortul pe care îl depun trebuie să fie recunoscut în mod corespunzător. Așadar, nu putem spune că totul trebuie să fie dat publicității sau că rezultatele cercetărilor și nici că rezultatele cercetărilor ar trebui să aparțină doar câtorva persoane. Trebuie să găsim aici un echilibru. De asemenea, susțin abordarea multidisciplinară. Descoperirile majore deseori au loc în zonele de frontieră între discipline. De asemenea, dacă ne uităm la drepturile Parlamentului European în ceea ce privește actele delegate, trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate și nu trebuie să renunțăm la drepturile noastre. În, atunci când vorbim despre dezvolta, despre apărare, multe inovații au venit din zona apărării. Așadar, trebuie să ținem cont de acest lucru. și să acordăm atenție în continuare sectorului apărării. Mulțumim, uh, domnul Tsukalas. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μιλήσαν. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc antevorbitorilor mei. Consider că la acest nivel la care discutăm, care este un nivel foarte general, aș dori să subliniez două sau trei idei. În primul rând, nivelul finanțării care trebuie să fie semnificativ. Îmi imaginez că există foarte multe zvonuri conform cărora programul Orizont 2020, dacă va fi ambițios, ar putea să atingă cifre sunt zvonuri în legătură cu programul Orizont 2020, care însă sunt foarte optimiste. Nu cred că putem garanta o creștere atât de mare. Așadar, stimați colegi, vă rog, trebuie să, ține, să vă reamintiți că aceeași dezbatere are loc și în Statele Unite înainte de campania electorală. Acolo s-a spus că bugetul Agenției Naționale pentru Cercetare va fi redus cu 12 miliarde de dolari. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește accesul deschis. Nu știu de fapt de ce Eh, ne implicăm atât de mult în această dezbatere. Doamna Carvaio și doamna Madurel, am impresia că au ajuns la un acord care acoperă siguranța rezultatelor, rapiditatea de diseminare a rezultatelor către public și se acoperă și necesitatea vitală ca cetățenii să știe unde sunt cheltuiți banii comunitari. Deci, din partea mea, eu sunt uh, mulțumit. Doamna Del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să repet felicitările adresate raportoarelor Doamna Carvalho a menționat faptul că dacă examinăm circumstanțele legate de acordul legat de cadrul financiar multianual, după cum știți cu toții, va avea loc o reuniune în data de 23 și după aceea, în 26, va avea votul în Comisia ITRE. După plenara din Strasburg, președintele Van Rompuy va depune o propunere inițiale, inițială în numele Consiliului. Dacă propunerea este a unei mici reduceri de 10%, poate reducerile ar putea să fie distribuite, însă dacă reducerea este mai mare, nu va exista niciun fel de altă soluție decât să decidem care vor fi prioritățile și să eliminăm punctele considerate secundare. Așadar, rog cele două raportoare să țină cont de faptul că după Strasburg urmează săptămâna verde, după care deja ne vom afla în luna noiembrie, așadar trebuie să purtăm o, dezba- o dezbatere în legătură cu aceste aspecte după plenara din, de la Strasburg, când vom afla care este situația bugetară. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Dank u wel. Graag een viertal, een viertal opmerkingen. De eerste is... Dați-mi voie să fac câteva remarce. În primul rând, în fotbal, de exemplu, atunci când uh, treci la atac, nu te mai ocupi de apărare. În uh, ceea ce privește bugetul din 2013, nu putem să cerem unor câtorva țări să financeze anumite programe, în timp ce altora nu le cerem acest lucru. Sunt facturi de plătit care trebuie onorate Iar eu cred că dacă nu reușim să uh, plătim arieratele, nu o să putem face pași înainte. Trebuie să avem o atitudine ofensivă în ceea ce privește problemele financiare. Raportorii împreună sunt și ei de acord cu acest lucru și înțeleg, admir această poziție. Trebuie să înțelegem în ce măsură fondurile structurale și programul Orizont 2020 pot crea o anumită dinamică. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce vrea sau nu Consiliul să cheltuie. E clar că sinergia este esențială, dar trebuie să înțelegem și noi și trebuie să facem acest lucru la nivel politic. În uh, ceea ce privește aspectul demografic acum. Aici uh, mă refer la noul compromis 3, uh, care spune că în uh, ceea ce privește programele de sănătate și persoanele în vârstă care au nevoie de asistență specială, acestea există deja și nu trebuie să dispară. Mulțumesc! Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, j'ai bien Mulțumesc, doamna președinte. Am uh, auzit și eu tot ce au spus colegii și sunt uh, până acum de acord cu cele spuse de ei. Uh, să vreau să exprim și eu o neliniște, pentru că de ani de zile am crezut că ceea ce este rezervat cercetării nu este suficient și acum ajungem să ne întrebăm ce va mai rămâne și din acești bani după următoarele negocieri. Dacă există un domeniu foarte important pentru cercetare, acesta este cel al sănătății, care nu trebuie lăsat la urmă. Este un subiect care vorbește concetățenilor noștri, care îi interesează și, ca, pe, și pentru că ei ne cer să facem eforturi în direcția cercetării pentru sănătate, noi trebuie să facem acest lucru. N-am să reiau în detaliu tot ce ține acolo de sănătate, de cercetare pentru sănătate, dar mi se pare indispensabil așa cum figurează și în uh, raportul doamnelor uh, Madurel și Calvario, să înțelegem necesitatea unei legături, unei coordonări a metodelor, a, de exemplu, a procedurilor de alertă, de identificare a mutațiilor care se produc acum în domeniul sănătății și care ne solicită eforturi permanente în domeniul cercetării din, acest, uh, din această disciplină. Aici se întâlnesc fizica, matematica și chimia și alte discipline și vedem că uh, impactul acestor științe este evident, trebuie și ele uh, încurajate. De asemenea, cred că trebuie încurajată depunerea de brevete în domeniul nanotehnologiilor, unde se fac progrese uimitoare în uh, Asia și în Statele Unite, iar uh, Europa tinde să uh, sară această etapă care pare să fie foarte importantă pentru viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna Gutierrez Cortines. Mulțumesc, mulțumesc și celor care au luat cuvântul înaintea mea și raportorilor. Am ascultat ce s-a spus aici și uh, înțeleg că trebuie să ajungem la o poziție unitară pentru că elaborăm un proiect comun, dar nu este ușor. Am și o întrebare de, de pus, pentru că nu este foarte clar. Pe de o parte, se vorbește și despre cultură și științele umaniste, dar uh, se pune și problema trecerii la un nou model economic, la transformarea comunităților locale și așa mai departe. Dar trebuie foarte multă cercetare pentru a ajunge să aplicăm noi uh, modele de guvernare chiar la scară regională. Apoi, ce facem cu acele proiecte pe care Comisia le consideră de mici dimensiuni, care se bucură de finanțare de maxim 5-9 eh, milioane de fonduri. Mă preocupă acest lucru în contextul eh, cerințelor de excelență. Digi Cercetare s-a eh, descentralizat acum și din uh, acea zonă ne parvin rapoarte de uh, calitate din ce în ce mai îndoielnică. Poate că ar trebui să externalizăm uh, uh, administrarea acestui, uh, acestei direcții pentru a îmbunătăți calitatea. Sunt foarte multe uh, amendamente legate de fondurile structurale și aș vrea să obțin lămuriri și în această privință. Vă mulțumesc! Grazie. Colega Prodi, prego. Mulțumesc. Domnul Prân. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu aș vrea să mă refer doar la un singur lucru, bugetul. se uh, propune în acest uh, proiect o unificare între uh, Galileo și alte proiecte de navigație sub o componentă de finanțare guvernamentală, dar din păcate aceste proiecte sunt uh, foarte mult uh, defazate. Uh, Galileo și GMS au structuri, se sprijină pe structuri europene și se apropie de rezultate concrete, iar cercetarea ar trebui, adică aceste proiecte ar trebui puse cât mai rapid în aplicare pentru a contribui la dezvoltarea economică a Europei. Ar trebui însă, pe de altă parte, ca proiectul ITRO să fie uh, sprijinit și din fonduri comunitare. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Am uh, ascultat această dezbatere, e foarte interesantă și s-au uh, ridicat probleme foarte uh, importantă. Am, uh, aș vrea să uh, pun și eu problema acelor 3% uh, din PIB-ul european care trebuie investite în cercetare pentru a prinde din urmă partenerii din Statele Unite și Asia. Ar trebui să vorbim din nou de 100 de miliarde și nu de 80, cum o facem în prezent, datorită scăderii PIB-ului. Și trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt cheltuiți bine. În al doilea rând, cercetarea și inovarea nu pot fi compartimentate pe domenii atât de stricte. Sigur, e vorba de agricul... în cadrul agriculturii există pescărie, de exemplu, dar acest lucru nu este întotdeauna valabil în domeniul altor științe. Cercetarea trebuie să ducă la inovare. Asta trebuie să ducă la produse, la locuri de muncă și asta, asta trebuie să fie până la urmă scopul uh, pe care trebuie să se concentreze strategia Orizont 2020. Nu trebuie să permitem situații în care există universități și institute de cercetare unde savanții se scarpină în cap să găsească idei pentru a obține mai mulți bani pentru a-și păstra uh, bursele de cercetare. Trebuie ca cercetarea să ducă la rezultate, la inovare, la creștere, la locuri de muncă și la reducerea uh, acestei recesiuni. După aceea vom putea vorbi și de uh, idealism. Mulțumesc, domnul Helm, acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și eu am urmărit dezbaterea cu mult interes. Cred că alegătorii mei din uh, Marea Britanie vor fi încântați să afle că programul 2020 include un uh, program Fast Track to Innovation și o scară către excelență, dar mă trăim o perioadă în care toate bugetele pentru servicii sociale sunt uh, sub mari presiuni și Cred că alegătorii mei nu ar înțelege de ce aici, în comisie, se subliniază atât de mult finanțarea pentru acest program. Vorbim despre o sumă astronomică de bani, dar aceasta va fi împărțită pe mai mulți ani, va fi împărțită pe mai multe domenii și subiecte de cercetare va fi împărțită pe 27-28 state membre uh, și în cadrul acestora în diverse institute de cercetare, iar în instituțiile de cercetare majoritatea banilor vor fi absorbiți de uh, procedurile administrative. Și de aceea aș vrea să vă gândiți dacă nu cumva acest program condus de la nivel european este unul bun sau dacă n-ar fi poate mai bine să finanțăm proiecte inițiate și administrate de statele membre. Obiectivul acestui program nu este neapărat cercetarea și inovația, ci poate că uh, este menit să creeze mai multă uh, superioritate a Uniunii față de suveranitatea statelor membre. Sednița in eh, hvala poročevalki, poročevalcem in pa... Mulțumesc, eh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor. Mulțumesc de asemenea și tuturor colegilor care mi-au sprijinit amendamentele. Aș dori să mă concentrez pe următoarele trei puncte. Primul. Motivul pentru interconectarea sferei de cercetare și cea antreprenorială funcționează numai dacă există și banii pentru aceasta. Este singura modalitate. În acest moment, Horizon 2020 oferă o bază bună în acest sens. În al doilea rând, în amendamente am inclus inovarea în domenii precum regiuni montane și maritime. De multe ori nu ne gândim la toate șansele care există în acest context, de a dezvolta căi inovative de a hrăni lumea, de exemplu. În al treilea rând, um, medicina. Aici mă gândesc la persoanele mai în vârstă, presiunea care se creează asupra chirurgilor. Am putea să utilizăm tehnologiile existente pentru tratamente la distanță, de exemplu. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care sprijină asemenea inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Țicău! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să felicit uh, raportorii pentru colaborarea pe care o au între dânsii și pentru munca desfășurată. Uh, este esențial să simplificăm procedurile și salut faptul că, practic, uh, pachetul Orizont 2020 simplifică și unifică procedurile aplicabile în cazul proiectelor de cercetare. Salut de asemenea faptul că sunt eligibile acțiuni privind noile provocări ale societății, precum îmbătrânirea populației, schimbările climatice, necesitatea de utilizare mai eficientă a resurselor, sănătatea, uh, i în acest uh, scop a vrea să atrag atenia asupra unor amendamente pe care le am depus i anume am uh, cerut să se acorde o mai uh, mare atenie i să fie eligibile uh, i proiectele demonstrative experimentale i proiectele pilot precum i aciunile de inovare cu impact pozitiv asupra mediului în domeniul produciei agricole primare întrucât acestea este nevoie să beneficieze de granturi care acoperă în proporie de o sută costurile eligibile totale. Uh, de asemenea, cred că este important ca suma rambursabilă pentru o oră efectivă de muncă prestată de persoane care realizează activități în mod direct în cadrul acțiunilor să fie aceleași pentru, aceeași pentru toate statele membre și să fie stabilită de către Comisie. Uh, de asemenea, vreau să uh, subliniez că este important să investim mai mult în cercetare aplicată uh, Uh, i să implicăm mai mult sectorul privat astfel încât uh, deci industria astfel încât uh, rezultatul proiectelor de cercetare să nu rămână în nite dosare în nite rafturi ci este important ca rezultatul cercetării să intre pe piaă i să fie utilizat de către consumatori i în felul acesta să creăm i locuri de muncă. Uh, ultimul lucru pe care a vrea să l menionez se referă la procesul de industrializare sau reindustrializare a uniunii europene deci uh, cred că este important să se asigure o corelaie între investiia în cercetare i inovare formarea de noi competene i procesul de reindustrializare a uniunii europene. numai în felul acesta uniunea europeană îi va putea păstra competitivitatea pe plan uh, internaional i Uh, i numai în felul acesta vom putea păstra locurile de muncă pe teritoriul uniunii europene. Grazie. Grazie, la colega Merkis. Mulțumesc, doamna Merkis. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru contribuții mi se pare oportun să avem un schimb de opinii referitor la aspectele care nouă ni se par importante. Aud mereu că sunt stabilite anumite priorități, că trebuie să facem acest lucru și cu multe mă pot identifica, însă ne aflăm foarte aproape de data când vom vota și până la data respectivă trebuie să cădem de acord. Însă, în continuare, avem preferințe personale și nu observ uh, să se contureze un program specific. Nu ne este clar cum uh, vor arăta lucrurile, iar între timp auzim că Consiliul uh, dorește să înjumătățească propunerea noastră. Și sigur că așa ceva ne poate crea dureri de cap. Așadar, dragi colegi, despre acest lucru ar trebui să discutăm. Haideți să ne grăbim, să ne exprimăm cât se poate de specific și să realizăm planuri concrete în ceea ce privește bugetul. Haideți să ne gândim cum vrem să abordăm împreună această chestiune cu Consiliul. Și ultima observație, am sentimentul că ne gândim mereu la cercetare, dar iată, acum este vorba despre un program pentru cercetare și inovare avem ideea că cercetarea se transformă automat în inovare, însă nu este mereu așa. Cred că trebuie să facem afirmații mai specifice, să aducem la un numitor comun tot ceea ce avem în Uniunea Europeană, parteneriatele public-private și toate celelalte instrumente trebuie să fie aduse la un numitor comun. Nu vrem fragmentare, ci consolidare, ci și concentrare. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul domnul Odi. Merci, Madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Marile proiecte ITER, Galileo, GMS, dacă am înțeles bine intervenția domnului Prodi, ar, ar trebui să uh, facem o distincție între ceea ce este comunitar și ceea ce poate să fie uh, interguvernamentalizat. Vă rog să nu ieșim din logica comunitară. Ar fi vorba de o uh, uh, renunțare uh, fundamentală. Nu trebuie să trimitem aceste proiecte la nivel guvernamental. Ce imagine vom da lumii dacă nu reușim să ducem la bun sfârșit un proiect la nivel european? La șaptelea PSRD am fost raportor. La primii patru ani am avut 21 de miliarde, mai avem 30 de miliarde pentru 2011 până în 2013 și trebuie ca aceste Uh, fonduri să fie utilizate de către statele membre. În ceea ce privește orizontul 2020, am ratat puțin uh, europenizarea cercetării, însă în cadrul negocierilor cu statele membre la perspectivele financiare, țin foarte mult la clauza de revizuire. Imaginați-vă că uh, vom negocia azi 10, 100, este, va fi dificil astăzi să uh, negociem 100 de miliarde de euro, să nu uh, uh, ajungem acum să ne batem între noi, să discutăm între agricultură, uh, pescuit în Marea Britanie și așa mai departe. Dacă nu ne punem de acord în legătură cu uh, acest mic buget al uh, Uniunii Europene, înseamnă că pierdem mult mai mult Trebuie să dăm spațiu de respirat uh, statelor membre uh, până în 2014-2016 și în 2016 vom avea un nou parlament, o nouă comisie și în momentul respectiv uh, pe baza unei creșteri sănătoase vom putea propune un nou buget la jumătate de parcurs. De asemenea, vreau să insist asupra celor trei priorități excelența științifică, bineînțeles, însă și uh, statutul de uh, conducător al industriei, care de fapt susține societatea. Mulțumesc. Are cuvântul doamna sau domnul minim. Domnul minim. Lucrările noastre și audierile pe care le-am ținut ne-au permis să ne convingem că toți avem câte un mesaj, însă am înțeles și că cercetarea este extrem de importantă. Dacă înțelegem acest lucru și va, dacă vom avea mijloacele financiare de a susține cercetarea, va fi și mai bine. În acest context, sănătatea și cercetarea nu trebuie să fie puse în opoziție. Europa și statele membre au uh, Uh, mijloacele, însă au făcut alegerea să uh, investească fondurile în participarea la viața socială. Să ale- trebuie să alegem ceea ce este bun pentru um, uh, populație și să nu uh, investim în fonduri de risc care agresează populația. Atunci când învățăm să ne comparăm cu alții, ce, uh, ce vedem? China și alte state avansează mult mai rapid decât noi. În acest sens trebuie să înaintăm. S-a vorbit despre fotbal. Domnul Van Nistelrooy a plecat. Însă cea mai bună apărare este atacul, pentru că mingea trebuie să ajungă cât mai departe. Acum, în mijlocul crizei, trebuie să tragem și mai tare și mai puternic pentru a avea un avans mai mare asupra adversarilor noștri. Noi însă ce vrem să facem? Constatăm că avem probleme, că alții ne depășesc și spunem, am înțeles, ne-au depășit, însă noi vom investi mai puțin și tragem mai slab. S-a vorbit aici despre plata cercetătorilor și s-a spus că este imposibil să găsim bani, însă se găsesc milioane de euro pentru a plăti jucătorii de fotbal care uh, joacă în aceste meciuri de fotbal. Uh, mi se pare că este total absurd când se spune că nu există bani pentru plata cercetătorilor. Nu se poate uh, să așteptăm o rentabilitate imediată și să investim peste tot. Și, în, ultimul rând, haideți să jucăm împreună. Nu putem avea cel mai bun jucător, dar dacă fiecare jucător joacă în uh, careul său, atunci niciodată nu vom putea câștiga. Trebuie să jucăm împreună, ca o echipă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Eller. Doresc să dau două răspunsuri directe la observații care au fost făcute de către Versi și de către ALDE în ceea ce privește cercetarea în domeniul securității. Domnule Lamberts, vă rog. Nu cred că este vorba despre punctul de vedere al PPE pe care noi îl protejăm. Ceea ce am făcut, și am făcut asta împreună cu alte Verzii, Socialiștii, PPE-ul și celelalte grupuri, noi am încercat să transferăm, uh, dar am decis, pornind de la o politică a apărării de securitate comună, să uh, investim în cercetare, dar în misiuni de cercetare uh, în sectorul militar-civil. Este în al doilea rând, aș dori să mă aplic asupra ceea ce a spus Roger Helmer, și anume dacă ar fi mai bine să acționăm la nivel național sau european. Imaginați-vă că eu sunt Roger, Rolls-Royce, perla industriei uh, britanice. Investește în 70% din cercetare, însă uh, la mine ei nu mai sunt priviți drept o companie britanică, ci una europeană, o companie cu adevărat globală. Și cred că este o percepție greșită aici, pentru că dacă există un echilibru între politicile naționale și europene în ceea ce privește cercetarea, da, aici avem Europa. Nu este vorba despre un program anume, însă în termeni practici, este vorba despre Europa care face cercetare, nu uh, nivelul național sau universitățile de la nivel național care fac acest lucru. Deci, din punctul meu de vedere, focusul trebuie pus pe creștere. Iar acest program ar trebui să conțină o dimensiune de creștere importantă. Trebuie să investim în inovație, creștere, cercetare. Dacă nu facem acest lucru, rămânem în urmă. Pe atât de simplu este. Indiferent ce discuții avem, european, nivel european, nivel național, acest lucru nu reflectă ceea ce se întâmplă la nivel global. Deci dacă dorim să rămânem la acest model de trai, model social, trebuie să investim în cercetare. Altfel, rămânem în urmă și nu vom mai putea fi competitivi. Aceasta este rugămintea și cred că împreună ar trebui să luptăm pentru acest buget, pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci discutăm numai despre afaceri interne europene, însă nu ne mai uh, găsim la același nivel pe piața globală. Pe la comisie... Acum, din partea comisiei, are cuvântul uh, doamna director Matei. Domnul Matei. Mulțumesc, domnule președinte. Este bine să-i aud pe colegi vorbind, pentru că observăm că sunt anumite puncte de convergență și, într-adevăr, avem nevoie de acest lucru, pentru că Parlamentul uh, va participa la niște discuții foarte uh, importante și dificile în ceea ce privește bugetul global. Sigur că au existat uh, dificultăți și până acum în ceea ce privește creditele de plată și știm că Horizon 2020 uh, vorbește despre creștere și crearea de locuri de muncă. Am făcut evaluări de impact, uh, am evaluat uh, până, că până în 2030 0,09 din PIB va fi realizat de Horizon 2020. De asemenea, există și dimensiunea de gen, care îi mulțumim doamnei Madura. Și, de asemenea, accesul open. Trebuie de asemenea să acordăm atenție chestiunii uh, datelor și intenționăm să lansăm un proiect pilot pentru a evalua consecințele acestui program. Interesele comerciale trebuie să fie prezervate. În ceea ce privește celulele STEM, suntem recunoscători că sprijiniți acest aspect și această abordare a status quo-ului, iar în ceea ce privește sporirea participării. Știți că Comisia este dornică să meargă pe această cale. Am lansat de curând uh, o schemă pilot în acest sens și, după cum a spus și domnul Carvaio, avem nevoie de multe instrumente pentru ca anumite țări să, ajungă, să le ajungă din urmă pe celelalte. Earmarking-ul a jucat de asemenea un rol important, există multe priorități importante De asemenea, ELS reprezintă o provocare pentru toată lumea. Avem uh, provocări în fața cărora ne aflăm. Acordarea Premiului Nobel pentru Medicină în această dimineață de asemenea ne arată acest lucru și știm că simplificarea este importantă. Îi mulțumim domnului Eller pentru faptul că s-a aplicat asupra acestui lucru, pentru că um, a încercat să transforme programul într-unul accesibil. De asemenea, Calitatea este foarte importantă la toate nivelurile. Avem nevoie de flexibilitatea corespunzătoare a instrumentelor pentru că trebuie să oferim aceste instrumente unui număr mare de părți interesate, de beneficiari. De asemenea, IMM-urile, după cum ați spus, joacă un rol important. Trebuie să ne aplicăm mai mult asupra acestora, să oferim și să impunem măsuri noi de asemenea, trebuie să ne aplicăm asupra proiectelor de toate dimensiunile, mici, medii și mari. Pentru aceasta este nevoie de flexibilitate. Și, de asemenea, trebuie să vedem ce s-a realizat până acum. S-au realizat studii de impact pentru ca anumite parteneriate public-private să fie revizuite. Simplificarea este foarte importantă, domnule lucrează pe această direcție cât se poate de intens. Salutăm de asemenea toate măsurile care au fost propuse, reducerea timpului uh, la maxim și de asemenea suntem de părere că simplificarea radicală aduce beneficii. Uh, Curtea de Conturi, de asemenea, a emis un aviz. Ea consideră că simplificarea uh, modelului de finanțare și a costurilor este foarte importantă, pentru că în felul acesta contabilitatea devine mai puțin complexă și sunt eliminate anumite etape de verificare și în felul acesta este facilitat procesul de aplicare. Este foarte important ca Horizon 2020 să fie mai deschis către noi participanți și să nu fie considerat un circuit închis. Câteva alte aspecte pe care doresc să le menționez și acesta va fi ultimul punct pe care îl exprim. Revizuirea intermediară menționată de domnul Odi. Fiecare program are o asemenea revizuire intermediară, însă aceasta va fi foarte importantă pentru Horizon 2020 pentru că lucrurile se schimbă considerabil și dorim să ne asigurăm că atractivitatea Horizon 2020 este dată în continuare și trebuie luate măsurile necesare dacă se impun. Vă mulțumesc! Grazie, cere colegul Diche. Mulțumesc! Mai dorea cineva să ia cuvântul? Domnule Odi, vă rog. Pentru revizion exprimat uh, greșit. Eu vreau să întreb dacă se pot, poate modifica ceva. Mi s-a spus că nu se poate modifica nimic. Eu propun o revizuire a perspectivelor financiare. Haideți să dăm marjă de manevră statelor membre. Dacă decidem 100 de, mii de, 100 de milioane de miliarde de euro, uh, acestea sunt decise până în 2016 și în 2016 vom putea revizui lucrurile. Poate situația se va schimba și în momentul respectiv reevaluăm suma. Nu este vorba de o revizuire. Este vorba de o rezoluție, după cum s-au mai făcut și la alte rapoarte. Colegă Odie, Laura. Mulțumesc, domnule Odi. Doamna Riera Ramadurel, raportoare, are cuvântul 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Le mulțumesc, deci, colegilor și comisii. Mulțumesc încă o dată pentru toate comentariile. Sper că am înregistrat totul foarte bine, pentru că fiecare schimb de opinii este foarte important pentru a putea avansa cu munca noastră. A devenit uh, clar despre ce este vorba în esență și care sunt aspectele care au rămas încă deschise. Mi-am notat șase asemenea aspecte concret, iar toate acestea sunt puncte pe marginea cărora trebuie să înregistrăm progrese. Mulțumesc încă o dată pentru că no pentru noi acesta este un punct și o poziție foarte importantă a Parlamentului. De aceea doresc să mă exprim vis-a-vis -vis de câteva puncte. S-a vorbit foarte mult de acest echilibru pe care îl oferă Horizon 2020. Doamna Carvalho a formulat lucrurile cât se poate de clar și eu împărtășesc aceeași părere. Cred că avem aici un program foarte ambițios și bine definit, iar obiectivul nostru principal este să fim competitivi, să promovăm creșterea și să creăm locuri de muncă. Pentru a fi competitivi, trebuie să facem sistemul nostru mai competitiv. Trebuie să răspundem marilor provocări în fața cărora se află societatea. Pentru a fi competitivi, trebuie de asemenea să fim competitivi în sectorul cercetare și inovație. Aceste instituții de cercetare și inovare, centre, acestea trebuie să devină mai competitive. Și de asemenea, educația, ce excelența trebuie promovate și trebuie oferită mai multă susținere socială pentru cercetare, astfel încât sectorul să se consolideze. În același timp, și companiile trebuie să fie competitive, tehnologiile trebuie îmbunătățite, astfel încât inovarea să fie posibilă. De asemenea, finanțarea privată trebuie atrasă. Aceasta trebuie făcută sub diferite forme și prin diferite instrumente de finanțare și numărul de inovații trebuie să fie sporit. Deci toate aceste lucruri au devenit clare. Amendamentele pe care le-am acceptat și care se regăsesc în compromisuri includ asemenea propuneri. Pentru noi uh, contează ambele aspecte la fel de mult și noi încercăm să uh, obținem cel mai bun echilibru astfel încât să avem o poziție convingătoare. În ceea ce privește bugetul, aceasta este o provocare foarte importantă pentru noi. Uh, doresc să clarific un aspect. Propunerea noastră este propunerea noastră și până în final vom încerca să o susținem. Sigur că putem să argumentăm, avem cifre care um, se referă la cel de-al șaptelea ca program cadru. Avem cifre referitoare la ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor, pentru că am realizat prognoze. Și avem cifre referitoare la ceea ce se întâmplă la concurenți în Corea, în China care investesc foarte mult și cresc foarte mult. De aceea, nu este nimic nou. Sigur că și Consiliul va veni cu propunerea sa și sper că va putea să vină și cu argumente care să o susțină. Și de asemenea, ar fi bine să ne întâlnim apoi, să vorbim toate aceste lucruri și, dacă lucrurile nu decurg bine, atunci nu ne vom putea îmbunătăți excelența, dar va trebui să stabilim niște priorități. Însă vom lupta până la sfârșit pentru a ne impune punctul de vedere. Și apoi au fost adresate câteva întrebări concrete. domnule președinte, poate că aș putea să răspund la ele, dar vreau să mai anticipez și să mai fac două comentarii un lucru care este important pentru securitate și energie în același timp. Vorbim de un program uh, de finanțare a cercetării. Nu-i vorba de politică energetică sau de securitate. Este cât se te poate de clar că aici este vorba de cercetare. Și în felul acesta se clarifică multe lucruri. În al doilea rând, doamna Gutierrez Cortinez a vorbit despre proiectele mici, care ar trebui să fie și ele garantate. Există diverse amendamente care propun anumite procente în acest sens. Uh, se vorbește despre flagships și că trebuie să se găsească un echilibru. De asemenea, se menționează anumite condiții care ar trebui să fie schimbate față de cele valabile pentru proiectele de mari dimensiuni. În ceea ce privește fondurile pentru sinergii, s-a vorbit mult despre acest lucru și despre răspândirea excelenței și despre promovarea tehnologiei în acest context. Există multe amendamente care clarifică aceste lucruri. Sunt subiecte care pentru noi sunt foarte importante, iar noi suntem cât se poate de deschiși pentru a face modificările corespunzătoare. Cam atât avem de spus și doresc să mai subliniez încă o dată și că le mulțumesc colegilor pentru toate intervențiile, dar nu numai colegilor, ci tuturor colaboratorilor și celor care au contribuit. Toți cei care ne ajută să promovăm acest program. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Calvario. Aș dori să mulțumesc pentru toate comentariile. Am luat notă de toate întrebările, comentariile și sugestiile. Voi uh, face câteva comentarii referitoare la unele dintre ele, dar am luat notă de toate comentariile care au fost făcute. Aș dori să subliniez, în primul rând, că criteriile privind Horizon 2020 uh, se referă la excelență, însă acestea sunt uh, compatibile cu uh, extinderea participării, pentru că excelența se referă și la unitățile de mici dimensiuni. Deci este vorba despre răspândirea excelenței la toate nivelurile deci și la nivel de IMM-uri, universități mici, uh, grupuri mici de cercetare și nu numai de companiile sau universitățile mari. Trebuie cu adevărat să configurăm în termen de program, dar și de participare lucrurile, astfel încât să ne asigurăm că unitățile mai mici, care sunt excelente, vor putea să participe la program. Celălalt punct pe care doream să îl subliniez este o, uh, o distinție clară. Una este programul privind excelența, de asemenea vorbim despre fondurile structurare și programul de creare de capacități, dar și de crearea de sinergii între cele două și de uh, conceptul de Stairway to Excellence și de acțiunile și propunerile concrete în acest sens. Vorbim aici despre schema de twinning, despre uh, deschiderea Horizon 2020, Uh, despre propuneri pentru regiuni care sunt mai puțin favorizate, regiuni defavorizate, care să fie finanțate din fondurile structurale. Deci există diferite scheme care sunt implementate și care aduc la un numitor comun cele două programe. De asemenea, schemele de excelență um, cuprind propuneri foarte bune care nu pot fi însă finanțate din Horizon 2020, dar pot fi finanțate din fondurile structurale dacă regiunile respective sunt îndreptățite de a beneficia de finanțare din fondurile structurale. Așadar, există o legătură între cele două programe. De asemenea, propunerea este echilibrată din punctul meu de vedere. Noi am încercat să ajungem la un echilibru între cercetarea fundamentală și inovare am încercat să acoperim întreg ciclul de inovare și să creăm o punte între diferitele uh, compartimente și credem că abordarea este una echilibrată. În ceea ce privește proiectele de mici dimensiuni, medii și mari, avem o declarație care spune că proiectele mici trebuie să fie incluse. Așadar, am făcut acest lucru, ele se regăsesc în provocările societale și în alte părți ale acestui program. Iar ultimul meu comentariu se referă la valoarea adăugată a cercetării. Cercetarea este una dintre politicile în care putem să vedem în ce constă plus valoarea. Masa critică, promovarea excelenței, este un lucru vizibil. Răspundem la niște provocări, de exemplu, uh, găsirea de soluții pentru boli rare și acest lucru poate fi realizat mai bine la nivel european decât la nivel regional sau național. Și acest lucru se întâmplă la universități de top din Europa, precum uh, anumite universități britanice. Ele uh, oferă multe beneficii și uh, este bine că participă la programele cadru. Nu este numai o chestiune care vizează finanțarea. Important este că le se găsesc în rețele, rețele de cunoștințe care ne ajută să creăm și mai multe cunoștințe, astfel încât regiunile respective să prospere, dar nu numai ele, ci și Europa. Așadar, este foarte important să prezervăm această valoare adăugată a cercetării europene. Vă mulțumesc foarte mult! la colegă Carvalho! Mulțumim! doamnei Carvaio. Trecem la al doilea bloc de intervenții. 5 minute, domnul Eller are cuvântul. Îmi cer scuze că vă plictisesc din nou, spune domnul Eller. În aceste 5 minute nu vom putea să discutăm decât despre niște teme fundamentale, teme de bază, pentru că există o mie de uh, amendamente, dar um, este o temă complexă, tehnică și cred că am ajuns la un acord destul de amplu. Voi începe cu anumite complexe tematice despre care cred că am ajuns la un acord bun. După cum am spus, este vorba despre acceptarea metodelor contabile recunoscute la nivel național a participanților. Vorbim de procedurile simplificate de audit, un aspect care mi se pare foarte important atât pentru comisie cât și pentru noi. Și cu Trebuie să spun că noi apreciem activitatea Curții de Conturi, însă trebuie să ne gândim foarte bine cum uh, trebuie să fie structurat sistemul de auditare, pentru că este o structură foarte complexă care trebuie pur și simplu simplificată. Sunt, uh, de asemenea, sisteme de uh, de colectarea datelor foarte complexe și poate că anumite persoane doresc să aloce doar o oră și nu două sau trei acestor subiecte. De asemenea, în plus, există sprijin și pentru alte două măsuri de simplificare care nu se regăseau până acum în, comisie, în propunerea comisiei, posibilitatea unei proceduri de evaluare în două etape și reducerea time to grant la șase luni. Știu că există anumite probleme din acest punct de vedere în calea uh, comisiei, însă nu este o procedură de simplificare numai pentru comisie, ci este o simplificare mai ales pentru participanți. Discuția în ceea ce privește Open Access este îndeaproape conectată cu Horizon 2020. Este o întrebare tehnică care se pune între cele două programe și doresc să o abordez. În acest moment uh, căutăm o formulare clară în ceea ce privește Open Access și cred că este important ca cercetătorii să beneficieze de reguli clare care să nu permită incertitudine juridică. Cred că există un acord că trebuie să existe o distinție între accesul deschis la publicații și accesul deschis la date, accesul liber la acestea. Accesul liber la publicații este un obiectiv general și nu poate fi pus sub semnul întrebării, însă există poziții diferite în ceea ce privește accesul la date. Dar dacă există o majoritate care dorește o distinție clară și consideră că datele sunt un subiect mult mai sensibil, atunci așa vom proceda. Drepturile de proprietate intelectuală ale rezultatelor cercetării și Open Access trebuie să fie puse în legătură. Discutăm acest lucru în cursul acestei săptămâni. PPE-ul uh, va dori în acest sens ca rezultatele de cercetare sensibile din punct de vedere comercial să fie excluse din această reglementare. De asemenea, nimeni nu trebuie să fie obligat să complice lucrurile și în acest sens uh, susținem abordarea comună către Open Access. De asemenea, există două tendințe uh, comune care trebuie să fie uniformizate. Multă lume dorește să se păstreze o uh, distinție între universități și datele uh, comune, de uz comun. Alții nu doresc această distinție. Așa s-a întâmplat și în raportul din 2010 al domnului Carvaio. Multe amendamente arată însă că există și o dorință de simplificare a uh, propunerii comisiei și mai apare o întrebare suplimentară și anume costurile indirecte și rambursarea acestora care nu ar putea să fie separate de rambursarea costurilor directe. Există multe propuneri referitoare și la introducerea unei opțiuni privind costurile totale, cum s-a întâmplat în programul cadru 6 și 7, însă nu este prevăzut așa ceva în acest program cadru. De asemenea, nu se știe dacă această alternativă ar putea să fie valabilă și pentru participanții din lumea industrială sau doar pentru universități, ONG-uri și IMM-uri. O altă linie fundamentală se referă la flat rate și la propunerile care uh, doresc o creștere a acesteia suplimentar cu 10%, 15% față de costurile directe Consiliul s-a hotărât uh, la o creștere de la 20 la 23% în acest moment, însă cu toții trebuie să luăm în considerare acest lucru. Din punctul meu de vedere, aceste taxe nu sunt foarte corecte, rentabile, însă sunt modele contabile în funcție de care trebuie să ne orientăm pentru a găsi o soluție. Primul, prima propunere de compromis încearcă să reunească aceste tendințe într-o oarecare măsură și să se orienteze în funcție de trei obiective principale. Simplificare, utilizarea eficientă a mijloacelor și uh, implicarea uh, mijloacelor și fondurilor private pe piață. Simplificarea este foarte importantă, într-adevăr, dar dorim de asemenea să păstrăm modelul de 100 plus 20 propus de către Comisie. În ce privește costurile uh, integrale și rambursarea acestora, uh, ne mai gândim la această propunere. Este o opțiune, nimeni nu va fi uh, obligat să procedeze așa, însă poate fi luată în considerare. În ceea ce privește finanțarea cu o taxă paușală, uh, toți participanții, conform uh, comi propunerii comisiei, vor beneficia de aceleași fonduri. Propunerea comisiei uh, obține astfel simplificarea corespunzătoare, iar anumite grupuri au de câștigat. Trebuie să închei. Este o discuție cât se poate de complexă. Doresc să mai subliniez un ultim punct. Dacă dorim să ne apropiem de piață, atunci este important să existe un procent de intervenție important pentru universități, pentru că ele nu au alte structuri terțe de care să profite. De aceea, pentru universități propun o soluție de 100%, sigur cu un uh, model de costuri alternativ. Săptămâna viitoare vom mai vorbi despre acest lucru în mod intens. Mulțumesc Comisiei pentru modul în care am colaborat. Am uh, preluat câte ceva din toate modelele o propuse de către colegi și Cred că pentru noi se cristalizează astfel o poziție foarte bună în ceea ce privește modul în care ar trebui să se configureze ultimul, ultima variantă a compromisului nostru. Parola colega Glante, prego. Mulțumesc, are cuvântul domnul Glante. Mulțumesc foarte mult. Cred că am găsit o metodă destul de bună Am grupat amendamentele în blocuri și am încercat să găsim ideile comune. Poate că am găsit un model mai simplu decât al comisiei. Avem problema costurilor de pline care trebuie să fie examinate. Mai trebuie să mai este de asemenea important ca să folosim cotele pentru a ajuta IMM-urile. Nu avem politici împotriva industriei, bineînțeles, însă deja industria um, poate să acționeze mai ușor decât uh, alți actori de pe piață. Așadar, trebuie să focalizăm susținerea financiară celor care au cel mai, cea mai mare nevoie de ea. Avem foarte multe date și trebuie să folosim foarte, cel mai bine datele pe care le-am adunat. Nu neapărat să deschidem poarta pentru ca statele terțe să poată folosi uh, produsele noastre. Așadar, ar trebui poate să fim uh, precauți în legătură cu datele care vor fi publicate. În ceea ce privește costurile de gestionare, dacă ne uităm la, cercet, la Institutul de Cercetare și cum vor fi vizate costurile, poate ar trebui să regândim modelul actual al programului cadru 7. Uh, trebuie să ținem cont de costurile de personal, costurile de contabilitate și cred că pot să fie înregistrate progrese și acolo. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Ol. Doamna Ol. Doamna Hall. Din nou, vorbesc în numele domnului Johansen, în numele său îi mulțumesc uh, domnului raportor pentru buna colaborare. În ceea ce privește bugetul, s-a menționat de mai multe ori un lucru. Pentru grupul ALDE este foarte important ca Orizont 2020 să își păstreze poziția relativă în negocierile pentru cadrul financiar multianual sau uh, distribuit anumite propuneri care ar scădea uh, finanțarea la doar 40 de miliarde de euro, ceea ce ar însemna mai puțin de jumătate. Știu că domnul Johansen uh, îi roagă pe toată lumea să facă lobby uh, pe lângă guvernele naționale pentru a nu reduce această finanțare. În ceea ce privește amendamentele, poate putem de acord putem să ne punem de acord în legătură cu obiectivele spre care înaintăm. De, aici, de aceea aici mi se pare foarte important să existe o simplificare comparativ cu programul de cer, cadru, al șaptelea program cadru și să facilităm um, uh, participarea universităților și IMM-urilor. Însă, din contră, vedem că industria participă mult mai mult. Chiar ideea cea mai bună din lume s-ar putea să nu fie atât de inteligentă dacă duce la mai multă birocrație. Atunci când ne gândim la modelul de cercetare, poate ar fi mai bine să nu reinventăm ceva nou, ci să ne bazăm pe sistemele deja în uz și care știm că, folos- că funcționează bine în context european. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc. Are cuvântul domnul Lambert. Mulțumesc. Trei puncte în legătură cu raportul domnului Eller și am luat uh, notă de ceea ce a spus în legătură cu armata și cheltuielile mili- cercetarea militară. În ceea ce privește modelul de finanțare, în prima uh, versiune a domnului Eller ne-a plăcut faptul că se făcea diferențierea între universități și organizații de cercetare și industrie finanțările acordate pentru industrie fiind mai scăzute. Acum am văzut tabelele comparative ale modelelor de finanțare propuse de, propuse de diversi membri. Și ne temem că ar trebui să existe uh, consecințe neintenționate. Noi vrem ca fiecare cent din banii comunitari să ducă, să fie un catalizator pentru alte fonduri, catalizator pentru investiții, de către guverne, însă și din partea sectorului privat. Dacă ajungem la o situație în care aducem mai puțin bani din sectorul privat, înseamnă că nu acționăm bine. Ar trebui să ne asigurăm că orice model de finanțare este ales, acesta va maximiza fondurile care vor fi aduse din exterior. De asemenea, atunci când privim industria, actorii mai mici au nevoie mai mare de finanțare decât actorii majori. Actorii majori eh, sunt importanți pentru efectul de catalizator, dar nu pentru partea de finanțare. De aceea, de aceea trebuie să creștem proporția fondurilor acordate companiilor mici, IMM-urilor. Aceasta ar trebui să fie prioritatea de bază. În ceea ce privește procedura rapidă, fast track, uh, această procedură rapidă nu înlocuiește instrumentele pentru IMM-uri. Dacă este vorba de finanțare pe lângă finanțarea pentru IMM-uri, foarte bine, însă dacă este menită să înlocuiască finanțarea pentru IMM-uri, înseamnă că avem o problemă. Accesul la date este de asemenea important, însă vedem că există proiecte, unul pe diabet, în care instituții cum ar fi MIT, Harvard și Novartis uh, au dat publicității rezultatele uh, studiilor pentru în convingerea că acest lucru va uh, urgenta inovarea. Eu consider că se poate ajunge la un acord, însă acordul ar trebui să fie unul cât mai ambițios posibil, după cum a spus Papa Ioan Paul al II-lea, să nu ne fie frică. Mulțumesc, domnul doamna Matias are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Voi reitera un lucru pe care l-am menționat și înainte, finanțarea. Mă îngrijorează propunerea din motivele deja menționate. În primul rând, pentru că se pierde distinția între un institut de cercetare științifică și industrie. Înțeleg că trebuie să investim mai mult în IMM-uri și că trebuie să punem accentul pe universități și instituții de cercetare, însă aceste însă universitățile nu vor putea să beneficieze atât de ușor de simplificările propuse de raportori. Simplificarea este un lucru bun în sine. Însă dacă simplificarea nu corespunde realității, atunci nu ajutăm. Noi trebuie să ne asigurăm că orice tip de simplificare corespunde situației reale de pe teren. Apare de asemenea problema costurilor pe care le au universitățile și instituțiile de cercetare. În al, șaptelea, în, al șaptelea program cadru am văzut că s-a introdus un nou sistem de costuri. Dacă privim propunerea din compromis, nu vom avea posibilitatea să continuăm cu costurile structurale, pentru că nu că instituțiile respective nu vor putea să facă fața cerințelor impuse to- cu toții cerem excelență, însă capacitatea de a uh, aduce fonduri și de a plăti pentru cercetarea, di- cercetare diferă foarte mult de la un caz la altul. Nu este așadar un model bun. Noi trebuie să vedem ce, să avem în vedere cercetarea și dezvoltarea și să finanțăm această cercetare, însă uh, prin modelul nostru actual nu acordăm niciun fel de fonduri pentru uh, angajarea de noi cercetători. Universitățile și instituțiile de uh, cercetare științifică vor trebui să uh, folosească o parte din bugetul lor pentru plata cercetătorilor deja angajați acum. Vor trebui să rămână cu cercetătorii deja angajați și nu vor putea să angajeze noi cercetători, cu toate că cu toții suntem de acord că tineri cercetători, uh, noi cercetători aduc beneficii clare. Trebuie să adăugăm costuri separate de cele salariale. Să se separe cheltuielile salariale de, cerce- de cheltuielile de cercetare. Eh, din ceea ce mă privește, eh, abordarea noastră este că ne tăiem craca de sub noi. Doamna Penders Dotir are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor din comisie pentru munca pe acest dosar. Eh, Partidul Pirat, Piraților este o organizație umbrelă și am fost considerați atât de uh, controversați încât săptămâna trecută nu, am, nu s-a putut decide dacă putem participa uh, ca observatori la conferința OMPI. Mă bucur însă că membrii comisiei noastre de aici uh, sunt de acord că putem, fi, putem avea o uh, poziție politică. În ceea ce privește drepturile de acces, atunci când uh, rezultatele tehnice sunt acoperite de brevete, uh, se aplică o bază neexclusivă. Uh, trebuie, dacă rezultatele sunt obținute din finanțări publice, trebuie să se aplice o clauză de neexclusivitate. Nu se poate intră, intră, interzice sublicențierea rezultatelor, după cum propune Comisia. Dacă suntem serioși în legătură cu IMM-urile, în legătură cu cercetarea, antreprenoriatul și, și proiectele. Avem nevoie de o participare care să sublinieze, să susțină diseminarea datelor uh, gratuit. Pentru că proiectele mici nu pot să aibă act pentru că dacă proiectele mici nu vor putea avea acces la datele publice, acest lucru va, ar fi contraproductiv. Vrem să asigurăm aceste lucruri conducând drumul ca actorii in, in, din industrie să uh, introducă o dată limită după care diseminarea și accesul gratuit să intre în vigoare. Pentru publicații, problema este foarte clară, toată lumea este pentru proiectul pilot legat de acces deschis. Uh, în ceea ce privește datele de cercetare, semnalele din comunitatea de cercetare sunt bune, că este foarte util să cunoști rezultatele altora. De asemenea, ținem cont și uh, reținem opțiunea de a nu da publicității date comerciale un timp. Datele de cercetare nu trebuie să fie utilizate în mod exclusiv pentru a fi uitate. Îmi cer scuze pentru că am ne-am depășit timpul de vorbire. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu uh, mulțumesc să le mulțumesc colegilor care s-au implicat atât de angajat în uh, completarea acestui raport, mai ales domnului Eller, care ne-a oferit un model excelent uh, Um, dar și tuturor celor care au uh, venit cu amendamente, astfel încât să putem ajunge la niște compromisuri bune cu Comisia și cu Consiliul. Doresc să fac trei observații. Mi se pare că ceea ce se dorește ca simplificare și ceea ce s-a formulat uh, pentru a se ajunge la mai multă claritate juridică reprezintă un aspect pozitiv pentru comunitatea științifică. Acest time to grant, reducerea um, la șase luni și simplificarea procedurii de auditare, toate aceste lucruri mi se par decizii politice care au fost luate aici și care vor ajuta comunitatea științifică. A doua observație, mi se pare bine că atunci când vorbim de rambursarea costurilor, se face această diferențiere. Și doresc să mulțumesc raportorului pentru că se distinge între tipul de activitate, de metodă și costul calculației în funcție de acestea. Cred că aceasta este abordarea corectă. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că facultățile și universitățile sunt susținute în mod corespunzător. Dar, un alt aspect pe care l-au abordat și alți colegi, trebuie să ne asigurăm că, în cazul IMM-urilor, și uh, nevoile acestora sunt luate în considerare mai ales în ceea ce privește acest tip de rambursare care este prevăzut și cred că reușim acest lucru. De asemenea, dorim ca și industria să se implice mai mult în cadrul Horizon 2020, mai mult decât s-a întâmplat în uh, ceea ce privește programul cadru 7. De aceea ar trebui să ne aplăcăm mai mult asupra drepturilor uh, de proprietate intelectuale. Acest aspect a mai fost abordat. Sunt de aceeași părere cu antevorbitoarea mea, care a spus că trebuie să privim cu atenție, să vedem ce este, ce poate fi făcut accesibil, ce poate fi făcut public uh, din rezultatele de cercetare ce a fost finanțat cu bani publici, dar trebuie să avem grijă cum procedăm astfel încât să nu pierdem, pentru că dorim să implicăm industria în aceste programe cadru de cercetare, de aceea trebuie să ne asigurăm că și uh, valorificarea comercială este oferită celor care cofinanțează. Mulțumesc! Grazie la colega Nibel, la parola la Comisione. Mulțumesc, care cuvântul Comisia, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat din nou cu mult uh, interes uh, propunerile privind uh, funcționarea diversilor piloni ai programului. În primul rând, domnul Eller are perfectă dreptate. Există o mare diversitate a cercetării în Europa, asta e adevărat, și că e nevoie de excepții și pentru domeniile sensibile, însă nu trebuie să lăsăm loc de uh, abuzuri în acest domeniu. Așa, scăderea perioadei de autorizare la șase luni este un scop foarte ambițios și, haideți să fim sinceri, nu o să reușim să-l atingem fără o simplificare radicală a regulilor. E clar asta. Și n-ar trebui să facem acest lucru în detrimentul sistemului de evaluare nevoie de timp pentru a organiza comisii de experți, pentru a organiza evaluările. În ceea ce privește accesul deschis, există, vă spuneam, un proiect pilot. S-a vorbit de exemplul Rolls-Royce și trebuie să vă spun că dacă aceștia ar dezvălui uh, cuceririle științifice pe care le-au făcut în domeniul ingineriei și-ar pierde competitivitatea, pur și simplu. În legătură cu extinderea numărului de participanți, uh, programul uh, Orizontul 2020 sprijină proiecte și nu participanți individuali. Proiectele sunt cele care ne vor ajuta să atingem obiectivele. De asemenea, v-aș aminti câteva principii esențiale ale regulamentelor financiare E vorba de principiul cofinanțării, de contribuțiile în masă, de principiul uh, non-profit, adică n-ar trebui să finanțăm uh, proiecte de care să beneficieze altcineva și pe urmă uh, v-aș aminti de principiul tratării egale a participanților. Trebuie de fapt, nu trebuie să penalizăm industria, pentru că și aici iau naștere idei uh, strălucite care se transformă în procese, produse ino- inovative, în uh, lucruri care aduc, uh, a, duc la creștere economică, la locuri de muncă și așa mai departe. În ceea ce privește costurile, mai ales costurile indirecte, v-aș spune din proprie experiență că uh, rata de eroare ajunge undeva în jur de 20%, iar abordarea forfetară a costurilor neprevăzute, neprevăzute uh, duce la o creștere până la 30% a erorilor. Asta îngreunează procesul de audit. Trebuie să nu uităm aceste lucruri. Și v-aș mai aminti că, din experiență, s-a văzut că acei participanți care au costuri indirecte foarte mari încearcă de obicei să-și îmbunătățească sistemele contabile, pentru că astfel pot să transfere o parte din costurile indirecte către costuri directe. Și aici sumele cheltuite pot fi justificate 100%. Deci se transformă în costuri de management care sunt rambursabile 100%. Uh, o altă chestiune delicată, de ordin tehnic, în care trebuie să atingem echilibrul uh, între partenerii favorizați și cei mai vulnerabili trebuie uh, luat trebuie uh, ținut uh, cont și de ceea ce se întâmplă în domeniul uh, cercetării și inovării în momentul în care sunt implicați și parteneri din afara Uniunii Europene, astfel încât uh, întreprinderile europene și instituțiile de cercetare să nu fie afectate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul domnului raportor. Dragi colegi, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Deja de 2 ani uh, facem acest lucru. Pregătirea celor 2 ani ne-a arătat că discutăm la nivel înalt. Colegi experimentați precum Caivaiu, care au uh, realizat uh, munca preliminară, doamna Nibler, care vine cu o experiență îndelungată, toți aceștia participă la discuție și acest lucru nu pentru că dorim să reinventăm ceva, ci pentru că trebuie să obținem o diferențiere necesară astfel încât să obținem un program de succes. Cred că principiile au fost numite deja, principii care trebuie puse în echilibru. Primul se referă la simplificare, celălalt este cel al echilibrării. Cât, câte alte investiții sunt necesare în uh, cercetare și inovare și la ce rezultate se ajunge. Cred că mm, Drumul pe care mergem este cel al consolidării propunerii Comisiei de simplificare. Am înaintat modele care sunt concrete, nu sunt ideologice, pentru a ajunge la un compromis corespunzător care să ducă la o simplificare puternică pe de o parte, dar care pe de altă parte, prin diferențiere, să ofere posibilitatea participării participanților la program. Aceștia au nevoi diferite însă și doresc să mă alătur comisiei spunând că dorim să avem aici un program de cercetare și nu să um, promovăm finanțarea anumitor participanți individuali. În ceea ce privește datele, sunt ușurat de uh, contribuția colegului din partea verzilor, pentru că în sfârșit putem să uh, avem divergențe pe această temă. Vreau să vă spun că nu este vorba, așa cum uh, s-a spus de un program de cercetare 100%, ci tocmai în uh, domeniul industrial al uh, IMM-urilor avem o participare puternică a companiilor. Și de asemenea trebuie să fim atenți pentru că um, opinia publică europeană și interesul pentru date nu trebuie exagerat. Cred că China se interesează mai puternic de datele uh, de telemetrie Rolls-Royce decât opinia publică europeană. Așadar, da, dorim open access, acces deschis, dorim uh, să discutăm despre sistemul de publicare din Europa, despre șansele uh, accesului liber, însă dacă dorim creștere, atunci trebuie să ne gândim că ne găsim într-o sferă de competitivitate și că cu cercetarea apar și dreptul de proprietate intelectuală și avantaje de competitivitate. Și așa ar trebui să se și întâmple în contextul internațional. Și ultima observație, încă o dată, referitor la întrebarea fundamentală a bugetului. Sigur că trebuie să ne gândim cu mare atenție la acesta, astfel încât el să nu fie în legătură numai cu diversele părți ale programului, deci cu prioritățile acestuia, ci trebuie să ne gândim și care sunt ratele de intervenție pe care le putem oferi dacă, să spunem, bugetul ar fi redus. Nu vreau să pornesc de la această premiză, dar Vreau să spun că discuția referitoare la priorități nu se referă doar la priorități de conținut, ci ce putem să finanțăm și care sunt ratele de finanțare și la acest lucru trebuie să ne gândim. Și eu trebuie să spun că provin tot din lumea industriei și industria își propune un efect catalizator ca obiectiv principal, iar IMM-urile sunt foarte inovatoare și pe acestea dorește PPE-ul să le susțină cu această inițiativă. Mulțumesc! Grazie, colega Eiler. Passiamo adesso al terzo blocco. Mulțumim, domnule Eiler. Trecem acum la al treilea bloc de dezbatere. Dau cuvântul domnului Lamberts. Doamna președinte, am să mă concentrez asupra unui număr de trei aspecte. În primul rând, trebuie să Mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră pentru că am avut o dezbatere foarte constructivă cu ei. În principal există trei aspecte delicate, aș spune, care rămân pe tapet. Raportul IT, separat de restul bugetului, care va reprezenta o, un capitol important în negocierile viitoare. Avem Uh, procesul de selecție al uh, kicks, Știți că eu am propus o formulă foarte liberală, reguli de piață, am permite alegerea dintre uh, proiectele care sunt depuse pe baza meritelor proiectelor, fără niciun fel de constrângere asupra acelor proiecte. În contextul Orizont 2020. Mai mulți dintre dumneavoastră ați uh, exprimat uh, anumite preocupări în legătură cu predictibilitatea. Comisia chiar uh, a, a anticipat rolul uh, Parlamentului propunând anumite criterii de uh, selecție a candidaților KICS. Uh, trebuie să vă spun că înțeleg aceste preocupări, însă am tendința să fiu mai liberal decât uh, eram chiar la început. Însă ceea ce nu vreau este să dăm o, un bonus celor care, datorită unui lobby foarte eficient, obțin din partea Comisiei un fel de promisiune că vor fi pe viitor un centru de excelență, un Aș uh, dori să reducem numărul de opțiuni și trebuie să găsim aici un echilibru pentru însă doresc să mențin nivelul de competiție ridicat, nivelul de deschidere uh, ridicat, pentru că altfel n-ar avea rost să avem o uh, comisie de evaluare independentă. În al doilea rând, problema colectării de fonduri externe. IT-ul e singurul domeniu din acest program care se leagă uh, direct uh, de legislație cu procente de 25 75% de finanțare externă, maxim 25% fonduri europene și restul fonduri din uh, sectorul privat și din partea guvernelor statelor membre. Eu vreau să păstrez acest, uh, această proporție pentru că aici efectul de leverage este foarte uh, puternic și ne dorim ca acesta să rămână așa. E bine să avem un nivel ridicat, de colectare și trebuie să păstrăm acest lucru în legislație. În ultimul rând, această propunere pe care am auzit-o din partea noastră pentru consorții regionale de inovare sau mini-kicks, le spuneți cum vreți, dacă dorim să articulăm această politică cu fondurile structurale, cu politica pentru fonduri structurale. Cu aceste propuneri trebuie să ne punem de acord pe niște aspecte. În primul rând, există bani, pentru că uh, chiar dacă par cinic, trebuie să știm dacă uh, legiferăm un domeniu în care s-ar putea să nu existe fonduri suficiente. Dacă noi suntem de acord să investim aici, a, a, foarte bine. Dacă nu, atunci nu are rost, rost să legiferăm. Dacă ne dorim aceste Rix sau mini RIX să activeze în domeniul IT, iarăși este o întrebare, personal aș vrea ca ele să fie oarecum uh, relaționate cu Kixul ul existente pentru că acestea nu s-au, nu s-au ocupat cu uh, activitatea de inovare, ci cu organizarea activității de inovare, ceea ce înseamnă cu totul altceva. Trebuie să maximizăm beneficiile și atunci uh, acest instrument e mai bine coordonat de KIX. Și, nou în ultimul rând, uh, problema dacă ne dorim aceste RICS sau mini-KICS pe baza potențialului de inovare. Eu cred că acest potențial trebuie identificat, chiar dacă este pe termen scurt. Pentru că dacă găsim uh, lucruri bune și acordăm uh, câteva fonduri uh, acolo, dar fără valoare de inovare, nu văd unde este potențialul. Mulțumesc. Parola colega Matias. Pre- Doamna Matias, spune doamna președintă. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să vorbesc mai rar decât de obicei, pentru că vreau să le fac viața mai ușoară interpreților. Le cer scuze și voi încerca să vorbesc mai rar, fiindcă a, vreau să ridic două probleme cruciale. N-am să vorbesc despre compromisul propus și dezbătut mai devreme. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au venit cu propuneri proprii. Sunt bineveniți. Eu am să mă concentrez asupra unui număr de două aspecte. Cum vă spuneam, în primul rând, cel menționat de domnul Lamberts, selecția kicks-urilor pe baza potențialului de inovare. Este o noțiune înțeleasă foarte diferit de colegii din diferite grupuri și cred că ar trebui să netezim aceste aspecte, să ajungem la o înțelegere comună înainte de a putea obține o poziție comună. În propunere, e o listă închisă de kicks până care să activeze până în 2020. Și unii dintre colegi găsesc acest lucru problematic, în primul rând pentru că pare să demonstreze că unele lobby-uri au câștigat chiar înainte să înceapă licitația. Acest lucru afectează autonoma, autonomia activității de inovare în uh, cercetare. Se poate spune de pe acum, din 2012, care vor fi inițiativele de cercetare și inovare vor uh, fi uh, în vigoare în 2018, atunci când ar trebui să intre în activitate al treilea val de KICS. Deci, uh, nu cred că lucrurile ar fi trebuit să se desfășoare în acest fel. Avem nevoie de un compromis. Trebuie ca lista de kicks să rămână deschisă și trebuie să fim capabili ca Parlament să ne exprimăm propriile priorități. În cadrul regulamentului trebuie să calculăm o perioadă de prezentare care să permită candidaților să prezinte noi uh, propuneri și să concureze de pe picior de egalitate cu cei aflați deja pe acea listă. Pe când uh, definam Uh, criteriile de evaluare pentru viitoarele kicks, uh, ni s-a spus că nu e nevoie să facem acest lucru pentru că se știe deja care vor fi. Nu cred că este o manieră de lucru responsabilă și cred că uh, Uniunea Europeană trebuie nu doar să pară responsabilă, ci să se comporte în mod responsabil. Și de aceea trebuie să ajungem la o propunere care să reprezinte un echilibru între propunerea inițială a Comisiei și ceea ce s-a întâmplat ulterior în negocierea procesului de selecție al KIX. Lucrurile nu sunt neapărat atât de complicate cum par, dar nu prea au fost discutate. În ceea ce privește uh, sediul EIT, aș vrea să vă spun că eu am o problemă cu Strasburgul. Nu decide până la urmă uh, Parlamentul unde va fi acest sediu, dar nici nu trebuie să ne facem că nu există această problemă. Mai devreme sau mai târziu va trebui să le spunem cetățenilor noștri ce am hotărât în această privință și de aceea am făcut o propunere pozitivă, constructivă, zic eu, care ține cont, care respectă propunerea uh, orașului Strasbourg și de aceea eu am cerut un studiu de fezabilitate pentru a stabili sediul acolo. Propunerea este ca Comisia împreună cu Consiliul de Administrație EIT să elaboreze un uh, studiu instituțional logistic uh, pentru transferul sediului Parlamentului la Strasbourg. Acest studiu trebuie elaborat până în 2015. Trebuie să ne gândim la această această modalitate alternativă de a utiliza uh, facilitățile de la Strasburg. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Matias, domnul Tsukalas. Uh, trei minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să exprim uh, încântarea față de spiritul constructiv în care colegii încearcă să rezolve problema sediului EIT. Um, cred că se poate pleca de la o opinie împărtășită și de colegii din alte comisii. Și cred că asta va duce la o rezolvare a Probleme EIT. Acum rămân două probleme. Cum vom depăși problema aceea uh, menționată și de domnul Lamberts uh, cu crearea noilor kicks? că cum vom elabora noile uh, criterii și proceduri de selecție ale noilor kicks și cum vom putea face ca universitățile, instituțiile de cercetare să se implice în acest proces din punct de vedere financiar mai ales. Acum, domnul Lambert se referea la uh, programele de inovare regionale, IRS. Uh, trebuie să știți că există bani 5% din uh, bugetul IT este dedicat diseminării rezultatelor cercetării din aceste centre regionale. Și pentru că vorbim de excelență, dacă fiecare dintre kicks ar putea avea două, trei centre regionale de cercetare, atunci ne-am apropiat și mai mult de gradul de excelență pe care ni-l dorim. Însă, lucrând într-o anumită regiune, am rămâne în parametrii de excelență și am reușit să formăm clustere de excelență conectate într-o rețea care ar reprezenta o agenție strategică a Uniunii Europene și ar contribui la construirea acelei scări a excelenței uh, de care se vorbește în proiect. Mulțumim, domnule Tsukalas. Doamna Hall, trei minute, vă rog. Mulțumesc și Vreau să-i mulțumesc domnului Lamberts, doamnei Martes, pentru o cooperare foarte bună cu domnul Johansen de la ALDE. Am să preiau uh, problema delicată a selecției KIX. S-au adus foarte multe amendamente și din partea ALDE sunt mai multe argumente pe care vreau să le prezentăm. Deși suntem liberali, credem că este important să avem un grad de predictibilitate pentru ca industria să fie interesată să investească timp și bani în uh, construirea acestor consorții, dar în același timp e importantă și o competiție reală între KICS, cuplată cu un grad mai mare de flexibilitate. M-aș opri aici. Sigur că există un sprijin amplu pentru investițiile în Kix, dar trebuie să ne gândim la felul în care facem acest lucru, pentru că nimeni nu spune că aceste uh, centre nu sunt importante. Trebuie să vedem cum procedăm în practică în legătură cu aceste lucruri. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră, dar aș dori să îmi exprim și eu părerea pentru că am fost implicată de la bun început. În primul rând, efectul de leverage și implicarea fondurilor regionale. Cred că este foarte important și, de asemenea, aceasta este o metodă de a extinde uh, bugetul pentru cercetare și inovare. Bugetul pentru cercetare și inovare nu este numai bugetul Horizon 2020, este și un procent de, uh, bug- din buget din fondurile uh, structurale dedicat cercetării și inovării. Și acesta este într-o oarecare măsură complementar. Nu se suprapune, dar pregătește construcția de capacități și de asemenea uh, ceea ce avem la EIT și la Horizon 2020. Așadar, este foarte important să reușim, într-o manieră inovatoare, să interconectăm și cred că CCI-urile, nu structura majoră, dar instituțiile de calitate care sunt foarte bune și care nu reușesc să fie parte a CCI-urilor, care vin din uh, regiuni defavorizate, acestea ar trebui să fie implicate, să participe la CCI-uri și la EIT. Așadar, trebuie să vedem cum se face legătura cu fondurile europene, pentru că fondurile structurale finanțează anumite proiecte. Însă, acesta va Însă proiectele finanțate din fondurile structurale țin de alt buget, așadar lucrurile trebuie tratate cu atenție. În ceea ce privește selecția, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus Siona Hall. Trebuie să existe un echilibru între predictibilitate, pentru că dorim să atragem industria, și flexibilitate. Ultimul uh, punct, cadrul temporal, durata proiectelor. Cred că EIT-ul trebuie să aibă o durată mai mare decât programul cadru, pentru că este ceva care are o perspectivă mai îndelungată pentru participanți decât cei trei ani ai programului cadru. Așadar, iată comentariile mele din acest moment. Mulțumesc. Microfonul. Um. Domnule Eller, doresc uh, să mă refer și eu la câteva aspecte. EIT-ul este un uh, proiect ambițios, însă trebuie comparat cu nivelul de evaluare al altor programe din trecut și din prezent. Și trebuie să spunem că despre EIT cunoaștem puține în acest sens. Evaluarea a fost realizată într-un moment în care CCI-urile nu erau încă formate ca atare în mare parte. Și vorbim aici de o înzecire a bugetului, în esență, care, dacă este să ținem cont de structura de cofinanțare ambițioasă, care a fost definită, presupune că industria este dispusă sau ar fi dispusă cu, să investească cu factorul X. Aș vrea să-mi uh, exprim rezervele în ceea ce privește acest lucru. În esență, nu avem nicio trimitere empirică la faptul că lucrurile vor funcționa, suntem într-o etapă timpurie a proiectului și se mai pune o întrebare, și anume dacă nu am obține același lucru, de exemplu, cu universitățile tehnice din statele membre și cu un program care să financeze structuri asemănătoare. Deci această întrebare rămâne în continuare deschisă. Așadar, doresc să îmi exprim rezervele în acest sens, pentru că o înzecire a fondurilor într-o etapă atât de timpurie a proiectului, fără să existe o evaluare semnificativă a acestuia, substanțială, ori este o inițiativă foarte ambițioasă, ori nu se bazează pe bazele de evaluare necesare, care de obicei stau la baza unei astfel de creșteri bugetare. Așadar, doresc să ne gândim uh, la aceste aspecte și vreau să ne gândim și la RC și la modul în care l-am evaluat atunci când uh, a fost un caz similar. Señor Eller, el señor Odi, por dos minutos. Mulțumesc, domnul Oli, pentru două minute. <clears throat> Foarte pe scurt, în legătură cu Institutul European pentru Tehnologie, legat de intervenția domnului Lamberts, eu mă întreb în legătură cu rolul fundației, pentru că eu am propus eliminarea fundației respective. Da. Neștiind imensele servicii pe care le va a, furniza această fundație. Însă, în general, aș putea spune că există extrem de multe structuri din punct de vedere politic, putem discuta între noi în legătură cu influența pe care o avem în legătură cu toate consiliile de administrație și directorii generale ai structurilor satelite ale Uniunii Europene. Am observat că cu propriile noastre agenții nu mai putem să le control, controlăm chiar când dăm descărcări de buget negative, nu știm ce sancțiuni sunt uh, adoptate de către consiliile de administrative care sunt suverane. Eu aș uh, propune care în momentul în, ca în momentul în care structurile respective nu ascultă de instrucțiunile comisiei să le putem desfința, să le revocăm, să uh, avem o, un sau că nominalizarea ca în funcția de director să treacă printr-o, printr-un proces care poate să, să poate să fie monitorizat uh, la nivel european. Uh, eu aș spune să uh, lăsăm guvernului francez și orașului Strasburg să examineze toate propunerile în ceea ce privește sediul Parlamentului. Nu este vorba să discutăm noi aici Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor din umbră pentru intervențiile lor foarte constructive. De, după propunerea Comisiei în legătură cu orizontul 2020 și includerea uh, Institutului European de Tehnologie în acest uh, uh proces, am înregistrat multe progrese. Credem că mai, un nivel mai bun de cunoaștere a ceea ce se întâmplă ne-a permis să uh, evaluăm situația mult mai uh, bine. În primul rând, dovadă de concept uh, evocată de un domnul Eller. El spune că CC-urile sunt uh, Uh, proiecte noi și că nu pot să fie judecate ca atare. De aceea, Comisia a propus o abordare în două etape. În prima fază bugetară până în 2018 și dacă va avea loc o revizuire în acest moment, dacă revizuirea este pozitivă, se va putea debloca a doua tranșă a bugetului. Totul va depinde de acea revizuire. Aș mai evoca cele trei puncte uh, ridicate de raportori, domnul Lambert și doamna Matias, uh, pe care îi felicit în legătură cu exhaustivitatea rapoartelor, în legătură cu această existen, ex, existența CCI-urilor. Totul este legat de uh, apartenența la uh, aceste comunități CCI-uri. Cerințele s-au schimbat, Uh, trebuie să se aplice principiul triunghiului cunoașterilor, de aceea trebuie să existe o previzibilitate a finanțării și un orizont al durabilității, ceea ce înseamnă că este vorba de proiecte diferite. Nu putem disemina un concept și să avem o mulțime de CCU-uri care de fapt nu vor fi CCU-uri reale, și de, de aceea propunem teme și aici aș dori să fac două precizări. Prima, în perioada actuală, în uh, cadrul actual, temele au fost decise de legiuitor, de către Consiliu și Parlament, în cadrul propunerii de modificare a regulamentului EIT, Institutului Tehnologic European, ITE, uh, Acum se discută de criterii clare. Propune, comisia a făcut o propunere pe baza unor criterii, pe baza unei consultări publice, însă uh, odată ce comisia decide criteriile, acest lucru nu se substituie unei, unei, judec- unei judecăți de valoare. Comisia pur și simplu propune temele. Dacă temele nu sunt bune, pot fi schimbate. A spune că Comisia deja a decis care vor fi temele, mi se pare că se merge prea departe. Deci vrem să existe o coerență pentru CCU-uri și pentru serviciile societale. În al doilea rând, în legătură cu efectul de pârghie atragerea fondurilor externe. Într-adevăr, Institutul European al Tehnologiei uh, au fost un asemenea exemplu. Uh, CCI-urile vor uh, apărea acum. Dacă adăugăm constrângeri noi și dacă codificăm în mod excesiv, și dacă introducem și fondurile structurale, riscăm să pierdem întregul proces. Trebuie să facem o monitorizare clară și să uh, păstrăm proporția 25-75%. Domnul Țucală ne-a reamintit că există propuneri care spun că 100% din buget ar trebui să fie consacrat anumitor tipuri de activități Eh, după cum spuneați, domnule Lambert, putem legifera doar cu ajutorul unui, unui buget, însă trebuie să evităm crearea unor noi forme de cooperare. Eh, risurile, eh, schemele de inovare regională pot să aibă rest, rost dacă sunt integrate în gândirea globală legată de buget. Domnul Lamberts. Pot să răspund la câteva puncte și voi începe cu observațiile comisiei. Cuvântul CIC, CCI-urile, reprezintă un consorțiu care au fost alese deja um, și cred că totul este suprainterpretat. Nu cred că lucrurile s-au întâmplat accidental. Nu cred că ceea ce este prezentat pe internet s-a întâmplat pur și simplu de la sine. Bun, acum lungimea acestor CCI-uri. Sigur, înțeleg, dar sensul lor este ca ele să se poată finanța singure. Sigur că totul poate fi fără sfârșit, însă este normal ca noi să verificăm uh, regulat dacă s-au înregistrat progrese sau nu. Dacă nu există un control bun sau controlul nu duce la consecințe financiare, atunci cred că disciplina nu este suficientă. Am văzut acest lucru în ce privește guvernanța economică. Avem nevoie aici de o supraveghere, de o tratare continuă și de niște pietre de hotar care să ne spună câți bani mai avem la dispoziție pentru cât timp. Deci trebuie să fim mai stricți. În ceea ce privește evaluarea, Cristian, sunt de acord cu tine Banii nu pot fi risipiți pur și simplu, pentru că ar însemna management greșit. Însă trebuie comparat cu GTI-urile. Întregul EIT nu este atât de mare precum în GTI și cred că nu avem aici o evaluare pozitivă pentru că nu putem spune că într-un domeniu, dacă facem ceva greșit, lucrurile vor fi greșite și în altă parte. Însă, nu vrem să fim mai catolici decât papsta, decât popa. Papa, îmi cer scuze. Sunt creștin, da, și cred că de asta m-am gândit să folosesc această formulare. Trebuie să fim echilibrați. Înțeleg ceea ce spuneți și, într-adevăr, ceea ce preiau din feedback-ul oferit este că multe părți interesate spun că lucrurile merg pe direcția cea bună, dar nu spunem fără control. Da, pur și simplu luați miliardele și faceți ceva cu ele și mai vedem noi peste șapte ani. Nu, nu asta este propunerea noastră și cu aceasta ajung la subiectul supravegherii și al controlului. Noi am propus o supraveghere anuală din partea Parlamentului, astfel încât să știe ce se întâmplă la EIT, să evalueze întregul program. Noi ne-am întâlnit cu domnul Draghi la fiecare trei luni la Econ. Uh, nu dorim acest lucru. Și cu aceasta îi răspund și lui Jean. Uh, ce je veux dire, c'est que... Vreau să spun vreau să spun că putem să ne exercităm rolul de control și uh, administratorii o să vor simți întotdeauna nu numai încurajați, ci și controlați. Asta nu ne va costa nimic Sigur că nu o să invităm uh, pe toată lumea la discuții, la uh, interogații, dar uh, ei trebuie să simtă că în orice clipă se poate întâmpla acest lucru. Senhora Matias, três minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer os comentários que foram feitos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc colegilor pentru observațiile pe care le-au făcut. Iar în replică, doresc să răspund la ceea ce au spus colegii mei. În primul rând, aș vrea ca un lucru să fie cât se poate de clar. Niciodată nu am spus că Comisia a eliminat vreun participant care dorea să participe la CCI-uri. Ceea ce am spus a fost că există participanți potențiali care spun că sunt uh, eventual viitor participanți la cci iuri și acest lucru nu este același lucru cu a elimina. Deci, nu atacam Comisia în niciun fel. Avem nevoie de un model echilibrat. Avem nevoie, pe de o parte, să avem de un, un anumit nivel de predictibilitate, să avem opțiuni deschise, să oferim condiții egale tuturor participanților. De asemenea, trebuie să existe o legătură cu solicitările și cerințele Horizon 2020. Multe lume crede însă că lucrurile au fost deja clarificate și că sunt încheiate. Cred că mai avem mult de lucru până să ajungem la un compromis pe marginea acestui subiect. Cred că trebuie să analizăm rezultatele care s-au obținut și, în mod clar, putem spune că vorbim aici despre un model pozitiv. Există o capacitate multiplicată care, de care nu beneficiază alte instrumente. Deci, putem vorbi despre institute tehnologice sau alte institute asemănătoare, însă ele nu îl pot înlocui nu pot înlocui EIT-ul, pentru că este institutul cel mai important în domeniul inovației și cercetării. Iar mobilizarea resurselor publice și private vă va duce la această valoare adăugată de care avem nevoie. Să sperăm că astfel vor fi generate locuri de muncă și investiții suplimentare în sector. Deci, EIT trebuie să funcționeze în continuare, dar trebuie să-l și controlăm pentru a ne asigura că lucrează în continuare în condiții corespunzătoare. Însă, cu siguranță, eu ofer un vot de încredere acestui model și bugetului care trebuie să fie la un nivel decent. În continuare mai am jumătate de minut, domnule președinte. Așadar, pentru a ajunge la un final, domnule Odi, sunt sigur că putem să ajungem la un acord, chiar dacă este dificil pentru noi să ajungem la un acord pe marginea acestui subiect delicat. Însă, în ceea ce privește sediul uh, Parlamentului European, EIT, dacă nu putem decide acest lucru la Parlament, atunci nu putem decide unde sunt bazate alte instituții europene, fie EIT-ul, fie alt institut. Suntem cetățeni europeni și reprezentăm cetățenii europeni aici. Sunt sigur că este o discuție interesantă. Îmi cer scuze, domnule Matias, însă am crezut că aveți doar două minute la dispoziție, aveați trei. Sper că nu v-am uh, tulburat în concentrarea dumneavoastră. Trecem acum la următorul punct. Aici este vorba despre programul Euratom pentru cercetare și formare și domnul Skinner are cuvântul pentru 5 minute. Thank you very much. At this late hour, I'm... Mulțumesc foarte mult nu voi uh, vorbi foarte mult și cred că toată lumea se bucură să audă acest lucru. Asta pentru că am ajuns la un acord destul de amplu în ceea ce privește acest punct, după cum am spus și ultima dată când am luat cuvântul la comisie. Un uh, mare număr de deputați au venit cu propuneri de îmbunătățire, așadar mulțumesc celor care au făcut acest lucru și cred de asemenea că trebuie să spunem că cu acest acord larg Uh, la Comisie și în grupurile parlamentare, probabil că vom avea o voce puternică ca Parlament în fața Comisiei și înspre exterior. Două amendamente de compromis uh, au fost uh, atinse în ceea ce privește finanțarea și am dorit să găsim o linie consistentă împreună cu colegii de la bugete pentru a asigura cel mai bun și transparent aranjament pentru finanțarea pentru viitor. Sper că acest text va fi acceptabil și pentru ceilalți raportori din umbră și pentru grupurile parlamentare, pornind la ceea ce am discutat. Știu că au existat anumite discuții mai devreme, înainte să ajung aici. Uh, am auzit, Vitoro, că ai menționat cadrul financiar multianual și știu că aranjamentul care ne așteaptă nu este ceea ce anticipaserăm inițial. Însă trebuie să facem presiune în continuare, să ne asigurăm că în cadrul uh, CFM vom reuși să trecem acest buget. Am fost aici joia trecută când a avut loc o discuție cu comisarul Oettinger um, și am discutat uh, rezultatele testelor de stres. Sunt mulțumit de rezultatul la care s-a ajuns, însă raportul meu subliniază în continuare că uh, există un element care subliniază nevoia foarte mare de formare și securitate în acest domeniu, în afara testelor de stres, pentru că dorim să avem uh, securitate în acest domeniu. Și am discutat acest lucru cu oamenii de știință din Europa. Pentru aceasta am subliniat în amendamentele noastre și, de asemenea, în raport că acesta va fi un accent special. Comisia vorbea despre anumite aspecte, însă noi dorim ca și dezafectarea să fie un uh, element important care să poată fi urmărit de uh, cei care studiază în acest domeniu. Trebuie să privim către restul lumii și să ne asigurăm că oameni de știință europeni sunt printre cei mai buni din Europa, ba chiar cei mai buni în ceea ce privește aceste proiecte. Și cred că nimeni dintre noi nu își permite să privească lucrurile în alt fel. Așadar, domnule președinte, cred că ar trebui să ne relaxăm puțin și uh, putem să continuăm. have my agreement. Sigur că da, dacă e vorba de relaxare, veți uh, avea acordul meu oricând. Acum dau cuvântul doamnei Rivații 3 minute. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, verzii se opun pe fond și prin formă tratatului Euratom. Pe fond pentru că este vorba de un tratat care încurajează dezvoltarea energiei nucleare, care după părerea noastră este una obsoletă și, și, și ne opunem și formei, pentru că nu beneficiem de codecizie. Noi întotdeauna ne luptăm pentru transparență și pe subiectul energiei nucleare, cel mai uh, de bază lucru ar trebui să nu existe discuții în spatele ușilor închise. Ne vorbeați despre intervenția domnului Oettinger despre testele de rezistență. Aici cetățenii europeni cer foarte multă transparență legate de testele de rezistență Uh, s-a făcut o comunicare în legătură cu aceste teste, însă nu în legătură cu energia nucleară. Uh, plătim un miliard și jumătate de euro. Am vrut să reorientăm cercetarea spre protecția împotriva radiațiilor, spre siguranța uh, instalațiilor pentru a avea aparate de performanță pentru măsurarea radiației. Există o lipsă de formare și de cercetare Uh, în ceea ce privește cazul unui accident nuclear. Odată cu Fukushima am văzut că există foarte puțini oameni competenți în domeniu. Orice părere am avea despre energia nucleară, avem nevoie de experți pentru a evalua dozele, pentru a ști exact ceea ce se întâmplă în centrale și nu este cazul acum. Deci aici vă susțin. În ceea ce privește uh, desfințarea centralelor. În Europa nicio centrală nu a fost scoasă din uz în Europa. Există doar uh, un reactor de cercetare din Brenelis care începe să fie scos din uz. Europa ar putea să fie un lider în domeniul uh, desfințării centralelor nucleare pentru că acest lucru prezintă o sursă de locuri de muncă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și costurile de cercetare și dezvoltare, eu consider că operatorii trebuie să asigure aceste sume, aceste costuri și nu contribuabilul. Operatorii trebuie să prevadă asemenea sume pentru a răspunde necesităților de cercetare și dezvoltare. Asta din punct de vedere al cercetării de asemenea, uh, insist în legătură cu instrumentele de detectare a radioactivității. Uh, a avut loc un, uh, un incident în 2011, s-a creat un nor radioactiv deasupra Europei și a trebuit să așteptăm 3 săptămâni până să aflăm uh, sursa acestui nor, pentru că majoritatea statelor europene nu aveau instrumente corespunzătoare pentru a măsura radioactivitatea. ITER trebuie să fie finanțat nu doar prin programe comunitare, pentru că este vorba de un proiect financiar care nu este prioritar în momentul actual. Mulțumesc, are cuvântul domnul Prodi. Două minute, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. aș dori să vorbesc despre un prânz de lucru pe care l-am avut acum câteva luni cu șeful, cu directorul uh, grupului pentru desfințarea reactoarelor nucleare. Ar trebui să se prevadă 50 de miliarde de euro pentru desfințarea centralelor nucleare din Europa. Așadar, este vorba de un lucru care trebuie luat foarte în serios în special pentru că nu putem să lăsăm acest lucru ca o moștenire pentru generațiile viitoare. Trebuie să acționăm responsabil, să luăm notă de necesitatea de cercetare și să găsim situri pentru depozitarea uh, deșeurilor nucleare și de asemenea tehnologia pentru tratarea deșeurilor respective. Există posibilitatea dispersiei în atmosferă și aceasta trebuie să fie limitată cât mai mult. cercetarea, ingineria trebuie să pună accentul pe găsirea unor situri corespunzătoare și pe găsirea tehnologiilor celor mai potrivite pentru a minimiza impactul de mediu uh, timp de ani și ani în viitor. Vă mulțumesc! Um, în primul rând, uh, aș dori să-i fac o propunere să îl felicit pe domnul Schinner pentru propunerea făcută. Cred că pe lângă subiect, Sigur că este necesar uh, um, să se petreacă ceea ce spune domnul Skinner fără a deveni ideologici. Pentru mine este important să clarific situația din perspectiva PPE. Industria nucleară și tehnologia nucleară este o tehnologie importantă cu rol de punte Trebuie să spun că în circumscripția mea electorală din Germania, de 16 luni, uh, costurile de electricitate au crescut cu 50%. Ne găsim într-o criză economică puternică și vom avea nevoie de industria nucleară pentru a contracara um, această creștere a costurilor energetice într-un anumit fel. De aceea, um, nu cred că Euratom trebuie privit ca un uh, proiect uh, de final. Sigur că trebuie să ne uh, preocupe uh, subiecte precum evacuarea uh, deșeurilor nucleare, dar și de asemenea um, depozitele și siturile de depozitare a deșeurilor nucleare finale reprezintă un subiect important, însă cred că Parlamentul în majoritatea sa va decide ca um, programul Euratom să continue în această formă. În ceea ce privește ITER, uh, am mai spus acest lucru în acest cadru de mai multe ori. Se spune că ITER, da, salutăm propunerea Comisiei, însă trebuie ca lucrurile să fie privite ceva mai diferențiat. Pentru că dacă este să privim acordul ITER, în uh, acordul național este specificat că Uniunea Europeană are un contract cu un consorțiu care spune că dacă serviciile prevăzute în contract nu sunt prestate, atunci trebuie oferită compensare financiară. Așadar, din punct de vedere politic, ne găsim într-o zonă gri. Este o iluzie să credem că uh, dacă ne retragem din ITER și nu putem finanța acest lucru, și eu sunt împotriva unei asemenea inițiative, va trebui să ne gândim foarte bine cum uh, oferim despăgubirile, respectiv compensările financiare. Iar el, senior Odi, două minute. Mulțumesc, domnul Odi, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând pe ITER, pentru că se vorbește aici despre finanțare. În primul rând îl felicit pe raportor și îl felicit pentru disponibilitatea de a ajunge la un compromis uh, în ceea ce privește amendamentele. În ceea ce privește ITER, o parte a finanțării trece uh, prin Euratom. Nu voi felicita Comisia pentru propunere, pentru că se iese dintr-un buget comunitar care a fost, vorbim în, peste tot despre metoda comunitară, din ce în ce mai mult, însă acum este vorba de o renunțare într-un proiect care nu este un proiect european, ci unul mondial. Ce fel de imagine creăm în lume? Dacă nu reușim să uh, investim câteva miliarde de euro într-o uh, inițiativă de geniu științific, Sper că Comisia își va schimba părerea pentru că nu este o abordare bună. Două observații. Mă bucur că avem centrul de comandă pentru cercetare care a înregistrat uh, rezultate remarcabile. Vreau să întreb Comisia cum vrea să coordoneze duratele Pe Euro, Euro, Euroatom discutăm de 5 ani și Orizont 2020 7 ani. Putem oare să facem o prelungire de 2 ani? Uh, va trebui să găsim o modalitate de a include în regulament o prelungire de 2 ani pentru a asigura o coerență între cele două durate. De asemenea, Comisia ar trebui să accepte amendamentele unde există o majoritate extrem de mare și să asocieze Parlamentul la toate etapele din acest dosar. Suntem cu toții de acord că trebuie să existe o dimensiune parlamentară, însă ceea ce era valabil înainte, acum 100 de ani nu mai este valabil acum. Trebuie și ca șefii de state și de guverne să înțeleagă că a venit momentul să existe codecizie în ceea ce privește tratatul Euratom. Ar trebui ca Comisia să ni se asocieze nouă în mod voluntar. Mulțumesc, domnule Odi. Are cuvântul acum Comisia, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eurodeputaților. Mulțumesc domnului Skinner pentru un raport foarte bine redactat. Cinci idei uh, aș menționa. Uh, există o serie de amendamente care au obiectivul de a extinde domeniul de aplicare al programului Euratom. În ceea ce privește comisia, nu ar trebui să punem uh, accentul pe noi tehnologii, am rămâne la compromisul politic deja existent în partea finală a Euratom. S-au menționat testele de rezistență. Aceste lucruri ar putea să fie susținute, formarea și securitatea de care a vorbit domnul Skinner. În ceea ce privește desfințarea centralelor nucleare. Există, se lucrează deja, însă activitatea industrială propriu-zisă este alta. Se trece aici de cercetare și dezvoltare. În al doilea rând, ați menționat problema transparenței și asocierea Parlamentului. Este vorba de o problemă instituțională, suntem bazați pe tratate și depindem de tratate. Însă, bineînțeles că putem garanta că vom implica Parlamentul în afacerile Euratom și, în practică, sunteți deja implicați. în ceea ce privește reducerea domeniului de aplicare și al bugetului. Vrem să, coresp- uh, să corespundem cu obiectivele principale ale Orizont 2020. Uh, cei trei piloni, excelență, leadership industrial și vrem ca partea de Euratom să uh, oglindească obiectivele Orizont 2020. Mai există și câteva amendamente care se îndepărtează de prevederile din Orizont 2020 aspecte orizontale legate de cooperarea internațională, probleme de gen și așa mai departe, trebuie ca cele două părți să fie separate. ITER, aici poziția Comisiei este bine cunoscută. Comisia consideră că ITER ar trebui să fie în afara cadrului financiar multianual și finanțat de către statele membre. Și avem și motive foarte puternice în acest sens. În ceea ce privește cei șapte ani versus cinci ani durată. De fapt, tehnic ar exista 5 plus 2 ani, însă rezervarea de fonduri pentru acești ultimi 2 ani va fi făcut atunci când vom decide bugetul pe șapte ani, deci vom avea o perspectivă mai bună. Domnul Eller, uh, da, doar câteva observații în legătură cu partea juridică. Dacă nu există finanțare pentru ITER datorită uh, tratatelor uh, internaționale, atunci această finanțare se întoarce la bugetul european. Nu putem să dăm un răspuns acum, înțelegem întrebarea, însă nu putem oferi încă un răspuns. Domnule Eller, a fost o întrebare foarte bună. Domnule Skinner, doriți să încheiați? În cricket folosim termenul googly, o minge care merge în toate părțile, referitor la întrebarea domnului Eller. trebuie să găsim o coerență și sunt de acord cu Comisia că avem nevoie de coerență în pro, pro, propunerile bugetare. Însă eu cred că vom avea succes pentru că proiectul este unul necesar și toată lumea este de acord în mare. Câteva probleme. Deja am vorbit despre tratatul Euratom în ceea ce privește um, desfințarea centralelor ca o sursă de locuri de muncă. Este fundamental, aveți dreptate, este fundamental să formăm oameni în ceea ce privește domeniul nuclear și în special în ceea ce privește desfințarea centralelor. Um, Ehm, nu sunt de acord însă în ceea ce privește eliminarea fondurilor, eliminarea finanțărilor comune. Înțeleg ceea ce vreți să spuneți eh, și domnul Eller, după cum a spus domnul Eller, costul energiei ar eh, urca la niveluri catastrofale dacă nu am avea la dispoziție industria atomică în momentul actual de asemenea, domnul Prodi a menționat uh, observațiile făcute la prânzul de lucru și că dacă spunem că uh, desfințarea centralelor nu va costa mult, este o minciună, pentru că este vorba de sume enorme. De asemenea, trebuie să susținem știința care Um, se gândește la viitor. O creștere de 50% a prețului uh, energiei ne arată care este valoarea unui mix energetic. Aș dori ca această Uh, costul energiei să fie pus în fața electoratului înainte de a se vorbi doar despre primejdiile unor anumite tehnologii. Eu vin dintr-o țară care importă majoritatea energiei și, bineînțeles, că astfel suntem prizonieri în fața prețurilor la petrol, gaze naturale și așa mai departe. Domnul, domnule Odi, sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu lipsa de coerență în ceea ce privește bugetul. Însă, dacă ne uităm la ceea ce au spus colegii de la bugete, doamna Herzog, care nu este aici, a propus că, a promis că va lucra pentru ca bugetul să um, obțină finanțarea. Consiliul trebuie să găsească finanțarea finală și uh, întrebarea pusă de domnul Eller uh, mai trebuie să-și găsească un răspuns din partea comisiei. Mulțumesc, domnule Skinner. Trecem la ultimul punct de astăzi și anume uh, cerințe specifice aplicabile auditului legal și entităților de interes public. Are cuvântul raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat în propunerile mele Stärkung der să sporesc independența auditorilor, de asemenea pe cea a investitorilor și de asemenea independența auditorilor economici și pe aceasta doresc să o consolidez. Și dacă este să pornim de la propunerea Comisiei, uh, atunci uh, aceasta a pornit de la criza financiară și ceea ce a dorit a fost să încerce să spargă oligopolul celor patru companii mari de auditare. Și trecem imediat la prima propunere a Comisiei și anume rotația obligatorie. Am purtat multe discuții și nu cred, după șase ani, că obiectivul pe care dorește să îl atingă Comisia poate fi atins cu uh, această rotație obligatorie. Auditorii au nevoie de 3-4 ani pentru a um, audita un concern internațional, pentru a-l verifica în acea fel încât se spune că da, acesta este un audit bun. Și pe principiul rotației obligatorii, la fiecare șase ani, s-ar pierde know-how-ul, iar uh, riscul ar fi că ceea ce, ar, ceea ce dorește să obțină Comisia nu s-ar realiza. În ceea ce privește rotația obligatorie, s-ar putea ca în loc de patru mari uh, companii de auditare să avem 5-6 pentru că eu nu cred că dacă o companie mare de auditare își va pierde mandatul, va ataca micile companii de auditare. Deci cred că, practic, în felul acesta se ajunge la opusul a ceea ce se dorește. Așadar, eu am încercat să merg pe o cale care spune că este nevoie de mai multă dinamică, de mai multă independență a companiilor de auditare și care prevede o um, licitație obligatorie după șapte ani. Asta înseamnă că după șapte ani companiile trebuie să um, desfășoare o procedură publică de ofertare pentru selecția unui auditor. În felul acesta, procesul de selecție devine mult mai transparent, iar societatea respectivă poate să spună, da, vreau încă o dată să uh, rămân la compania de auditare de până acum sau nu. După 14 ani, însă sunt de părere că ar trebui ca un auditor să fie schimbat. De aceea, propunerea mea este ca acest mandat să fie reînnoit, respectiv prelungit, numai o singură dată, iar după 14 ani să se ajungă la o schimbare a societății de auditare. Însă, în sigur că uh, și auditorului trebuie să-i fie acordată o oarecare independență. Asta înseamnă că primii trei ani uh, sunt excluși din această din această prevedere. Protecția investitorilor. Și aceasta este foarte importantă pentru mine. Și dacă se dorește ca investitorii să fie protejați, atunci uh, reprezentanții investitorilor, respectiv Consiliul de Supraveghere, trebuie să fie uh, consolidat. Asta sub forma Comisiei de Auditare. De aceea, după trei ani, Comitetul uh, de Auditare, uh, respectiv activitatea acestuia, ar trebui să fie Uh, de asemenea uh, supravegheată și auditată de către o comisie de auditare. În uh, cazul extrem, se poate ajunge și la o rotație a auditorilor. De asemenea, înnoirea mandatului trebuie să se bazeze pe acest control de calitate care este pus la dispoziție așa încât la adunarea anuală să se prezinte, să existe o bază de decizie transparentă și temeinică. Trebuie să existe o procedură de ofertare publică, astfel încât toate criteriile să fie îndeplinite. Selecția e astfel mai bună, competitivitatea este sporită și în felul acesta se poate uh, lua și decizia cea mai bună. Și toate serviciile care nu sunt parte a uh, auditului juridic final, acestea sunt eliminate. În felul acesta, investitorii sunt protejați. Și așa, ajungem la serviciile de la distanță de auditare. Comisia a propus trei categorii. Um, auditare, um, de asemenea cele care contravin auditării și o categorie intermediară. Uh, noi dorim aici să avem o mai puțină birocratie și de asemenea mai multă protecție pentru investitori, de aceea noi propunem două categorii. Uh, Uh, servicii uh, de auditare uh, temeinice care sunt aprobate de către investitori și servicii care um, nu sunt atât de benefice. În acest fel se ajunge mai multă claritate, se reduce birocrația, iar societățile de auditare știu și ele ce pot uh, oferi în calitate de uh, servicii de auditare și care sunt criteriile în funcție de care uh, se renunță la mandat. În ceea ce privește această propunere, există o oarecare limită, lucrurile sunt de multe ori problematice, duc la birocrație, la modificare de structură. Încă o propoziție, domnule președinte, referitor la regulamentul pe care trebuie să îl tratez în paralel cu acest raport, uh, S-a vorbit, uh, sau Comisia a propus o participație de capital. Dacă vorbim de participație de capital de 100%, atunci se ajunge la o dependență foarte mare a auditorilor. De aceea eu propun ca participația de capital să fie posibilă până la 94%, dar uh, decizia să fie uh, în mâinile auditorilor. De aceea uh, aceștia să aibă 100% drept de vot. Sunt curios să văd care sunt propunerile raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Kreutzmann, Merci. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să cer scuze în numele domnului Hust, care este raportor din umbră din partea PP pe acest dosar. El este nu, el nu a putut uh, veni și mi-a cerut să iau cuvântul în numele său. De la început trebuie să vă spun că e un conflict de interese pentru că sunt auditor eu însumi. Această propunere are menirea de a crește independența auditorilor. Cred că Comisia are dreptate să analizeze această piață a auditului și să se asigure că funcționează bine pe um, baze concurențiale uh, corecte deci uh, sprijinim un număr mare din uh, propunerile uh, raportorului. Sigur că vom depune câteva amendamente care credem că vor fi utile pentru acest dosar. Am și câteva comentarii pe care vreau să le menționez. În primul rând, în ceea ce privește serviciile de audit, cred că e important să le separăm de cele care pot afecta independența auditorilor. Din acest punct de vedere, Comisia nu s-a ocupat, uh, nu, nu a găsit uh, prevederi în sensul uh, supravegherii sau controlării auditorilor. E destul de complicat în contextul marilor companii care, mai ales de tipul celor care desfășoară activități glob, la nivel global, suntem de acord cu principiul rotației, dar este și o problemă care trebuie rezolvată. Monitorizarea auditului supranațional. Cred că aici revenim la aceleași argumente din cazul dezbaterii privind Uniunea Bancară. Trebuie să existe o autoritate supremă de control și aici cred că cred că Comisia uh, nu a fost destul de fermă. Se recunoaște nevoia existenței unui organism de supraveghere și coordonare a activității de audit, dar nu se prevede niciun fel de uh, modalitate prin care o astfel de structură să fie înființată. pentru că trebuie să recunoaștem că există această nevoie de uh, asigurarea calității activității auditorilor. Dau acum uh, cuvântul Comisiei, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să mulțumesc uh, domnului raportor, domnul Kreuzmann, pentru eforturile sale de a sprijini această reformă a sectorului de audit Domnul Kreuzmann, uh, avizul său subliniază că starea de fapt nu mai este o opțiune viabilă și demonstrează că obiectivele acestei reforme sunt, reforme sunt uh, să uh, îmbunătățească activitatea de audit cum avem foarte puțin timp la dispoziție în această seară, Comisia nu să înceapă să uh, comenteze fiecare aspect din uh, proiectul de aviz, dar m-aș concentra pe câteva elemente cheie mm, incluse aici de domnul Croisman și menționate de domnul Odi. În primul rând, uh, așa cum Comisia a subliniat întotdeauna, în legătură cu acest uh, proiect de aviz, independența auditorilor este ingredientul principal al calității auditului și credem că acesta este că acest principiu al uh, rotației obligatorii este chiar uh, cheia de boltă a întregii propuneri pentru a consolida independența auditorilor, este foarte important să stabilim o durată maximă a contractelor de uh, audit și de aceea Comisia salută intenția raportorului de a propune o soluție de compromis în acest sens. Comisia ia notă de propunerea din uh, proiectul de aviz ca durata unui astfel de contract să nu depășească șapte ani, reînnoibil o singură dată. În consecință, termenul de rotație ar fi de 14 ani. Am uh, luat notă, cum vă spuneam, ca fiind un uh, posibil element de compromis. Sigur, în această etapă nu este posibil să vă comunicăm o poziție a Comisiei aici, dar am luat notă de propunere. Trebuie de asemenea să subliniem faptul că în propunerea originală a Comisiei se uh, încuraja auditul um, mixt. Acolo contractele de audit aveau durata maximă de șase ani, dar în cazul auditului uh, mixt se putea extinde contractul până la 9 ani. În acest sens, Comisia regretă oarecum faptul că nu vede o propunere de compromis în propunerea raportorului care să meargă în sensul încurajării auditului mixt. Vă mulțumesc. Desigur, Comisia salută și faptul că proiectul de aviz își dorește să consolideze rolul Comitetului de Audit. <clears throat> Acest comitet trebuie să aibă competențele necesare de a -și duce la, pentru a-și duce sarcinile la bun sfârșit. În ceea ce privește serviciile, de, serviciile non-audit, Comisia recunoaște că activitățile auditorilor în conformitate cu legislația națională trebuie permise. Totuși, legat de alte servicii, precum consultanța privind uh, taxele și impozitele, conformitatea cu legislația fiscală și așa mai departe, reprezintă o amenințare la adresa independenței uh, auditorilor. Uh, ne confruntăm cu riscul ca auditorii să se trezească în uh, postura în care uh, trebuie să își apere punctul de vedere de unii singuri, iar acest lucru este incompatibil cu principiile auditului independent. În final, pentru a consolida rolul auditorului trebuie ca raportările să poată fi mai bine comunicată publicului. Acesta este, înțelegem, unul dintre uh, obiectivele raportorului. Auditorul poate, deci, uh, comunica informații publicului, dar trebuie să fim uh, foarte atenți la tipul, care, tipul de informații care este inclus în astfel de rapoarte publice. Nu numai Comitetul uh, de audit are nevoie de uh, informațiile raportate, ci și publicul larg. Domnul Kreutzmann, doi să încheiați. Mulțumesc. Uh, sunt curios dacă vom mai vorbi despre acest subiect al uh, rotației obligatorii. M-am gândit la aceste stimulente, la aceste incentives pentru auditul mixt, o schemă care are succes în Franța și despre care putem să mai vorbim. Uh, pentru că, în acest caz, putem să ne gândim și la stimulente. Însă vă avertizez asupra unui lucru, ceea ce ați uh, abordat în final, și anume, din uh, să preluați anumite lucruri din uh, raportul de audit extern. Vă voi spune un lucru pe care îl cunosc din Germania, într-un anumit caz. Un uh, investitor german a spus că firma are probleme, iar ulterior a dat în judecată firma respectivă. Deci dacă în raport se menționează că se vorbește despre un anumit risc, atunci ne confruntăm cu aceeași uh, problemă. Așadar, trebuie menționat că firma este înaintea colapsului a falimentului. Știu că se întâmplă de multe ori asemenea problemă, așadar um, vă rog să aveți grijă cum procedați, pentru că de multe ori apar dificultăți. Sigur că pot apărea greșeli în uh, contabilitate, însă uh, nu pot fi trezite impresii eronate în această parte. De aceea, eu sunt de părere că uh, aceste lucruri trebuie să fie în atenția celor care au obligativitatea de a supraveghea compania și de a contracara toate punctele slabe. Uh, în rest, vom continua să rămânem în contact cu Comisia, să discutăm cu aceasta și problema dumneavoastră societatea de, societățile de audit sunt supravegheate de la nivel național. Deci, um, BaFin este autoritatea de supraveghere a institutelor financiare și ei pot decide o schimbare de societate de auditare dacă consideră că există probleme. Sigur că uh, se acționează și la nivel internațional, dar există o supraveghere națională. Și ele sunt uh, responsabilă pentru auditul din țara în care se desfășoară auditul, dacă concernul își are sediul în țara respectivă. Așadar, uh, autorităților naționale de supraveghere trebuie să fie vigilente și să spună că dacă nu se uh, raportează cum trebuie, respectiv dacă activitatea nu este corespunzătoare, atunci societății respective de auditare îi se retrage mandatul. Eu am propus uh, o înăsprire a acestor condiții în raportul meu și trebuie să ne mai gândim cine va enunța sancțiunile corespunzătoare. Mulțumesc, domnule Kreuzmann. Cu aceasta am uh, încheiat ordinea noastră de zi. Dar să fac două anunțuri. Primul, mâine începem la ora 10 cu votul. Uh, la 9 are loc reuniunea coordonatorilor. Iar al doilea anunț, a doua comunicare, este că termenul de depunere a amendamentelor pentru raportul domnului Kreuzmann este 16 octombrie, ora 12. Mulțumesc!